Guten Morgen, liebe Kolleginnen. Bună dimineața, stimate colegi, stimați colegi. Săptămâna trecută am fost în Canada și uh, ne-am uh, ocupat împreună cu Ikeo de siguranța de zbor și imediat după dezbaterile noastre a trebuit să aflăm că ă, deasupra Egiptului un zbor dinspre Paris spre Cairo s-a prăbușit și că au 66 de persoane și-au pierdut viața. Vreau să vă amintesc, sigur că ă, noi ă, avem toată compasiunea pentru victime și pentru familie și de aceea vă rog să păstrăm un minut de reculegere. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Zunächst mal Hotărârile ședinței coordonatorilor de ieri seară au fost distribuite și dacă nu există obiecții până astăzi la prânz la ora 12.30, considerăm că au fost adoptate. Și trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi în legătură cu regulamentul privind EASA. După cum vă amintiți cu siguranță, doamna comisar Bulț, în decembrie anul trecut, a prezentat pachetul de măsuri pentru siguranța zborurilor. În martie, Comisia a prezentat în amănunt propunerile. De atunci, raportorul Marijan Marinescu a elaborat proiectul de raport. La solicitarea raportorului și raportorilor din umbră, astăzi am invitat și mai mulți experți în uh, problemele legate de drone, care ne vor uh, prezenta punctele lor de vedere. Thomas Miltenberger de la Asociația Cockpit Europeană, Iuca Hanola de la Agenția pentru Siguranța uh, Zborului din Finlanda și domnul uh, Tumolsder din Franța. Eric Sivel de la uh, Ialus, uh, din motive de sănătate, a trebuit să renunțe la deplasare. Din păcate, termenul a fost foarte scurt, nu am reușit să primim uh, un expert de la Ialus, dar de la IASA uh, s-a declarat uh, un uh, domn disponibil să participe și mulțumesc tuturor pentru uh, faptul că a acceptat uh, prezența în uh, comisia noastră. Dar acum îi dau cuvântul raportorului nostru, Marian Jean Marinescu, și după aceea oaspeților noștri. Thank you, uh, chair. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru colaborarea de până acum. Mulțumesc raportorilor din umbră am avut deja o întâlnire și urmează peste două săptămâni să avem o nouă întâlnire. Cred că în linii mari este un bun uh, raport și propunerea comisiei a fost una bună și cred că va fi uh, în beneficiul activităților EASA și în mod special în anumite domenii, în legătură cu anumite competențe pe care EASA le are. Deci, nu voi spune decât câteva cuvinte despre câteva prevederi noi în regulament În ce privește siguranța, susțin implicarea agenției în aspectele de securitate, dar doar în măsura uh, în care este vorba de siguranța zborului și securitatea cibernetică, echipamentul uh, care trebuie să aibă garanții de securitate, de asemenea aspecte legate de emisii și de protecția mediului înconjurator, ASEA se poate implica și din acest punct de vedere, dar și aici există și prevederi ICAO, și în ce privește certificarea personalului care asigură handlingul la sol, de asemenea, va fi un pas înainte prin modificările regulamentului pentru că vor aduce avantaje activităților aeroportoare. După aceea, în legătură cu bugetul, va trebui ca uh, o parte din uh, cheltuieli de asemenea să poată fi asigurate chiar în domeniul aerocontrolului. Deci, cred că eh, vor fi măsuri benefice activității EASA. Dar cred că trebuie să spunem câte ceva prin amendamente și în legătură cu zonele de conflict, pentru că EASA, din acest punct de vedere, trebuie să se implice mai mult, și în legătură cu înregistrarea în timp real a datelor de zbor în timp real înseamnă să se transmită la sol și să se înregistreze aceste informații ca să fie disponibile în timp real în cazul unor incidente sau accidente. Iar în ce privește dronele, cred că uh, sunt una din marile provocări pentru viitor în general, în legătură, inclusiv în ce privește uh, siguranța zborului și uh, Uh, propun, am propus, de fapt, organizarea acestei uh, audieri de astăzi, pentru că va trebui să ținem seama de concluzii în regulamentul meu, să nu așteptăm uh, din acest punct de vedere propuneri din partea EASA sau prin acte delegate din partea Comisiei. Va trebui să luăm decizii în legătură cu anumite linii directoare, identificare, înregistrare, sunt uh, aspecte care trebuie să figureze în regulamentul nostru și din acest punct de vedere ne interesează poziția experților. Mulțumesc! Mulțumesc! L-aș invita pe domnul Thomas Miltenberger de la Asociația Cockpit Europeană să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule raportor, stimați membrii Parlamentului. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru ocazia pe care mi-o oferiți să vă prezint punctul meu de vedere tehnic. Și mă refer în special la drone. Sunt uh, comandantul unei aeronave Airbus, deci uh, zbor în cadrul unei uh, rețele de uh, linii aeriene germane și fac parte din asociația Cockpit. De asemenea, fac parte dintr-o asociație care își are reședința la Montreal. Doresc să mă refer la trei aspecte pe care eu le consider a fi importante în ce privește siguranța noastră vis-a-vis -vis de drone. În primul rând, să existe reguli foarte clare. În al doilea rând, necesitatea de a avea o licență de pilotare a dronelor și, în al treilea rând, limitarea unor performanțe tehnice pentru drone. Pentru că dronele acum bat la ușă și probabil că vor rămâne o prezență în viața noastră zbor adesea, uh, zbor adesea fără să existe reguli adecvate. Deci uh, um, a existat uh, un regulament de siguranță în ce privește utilizarea dronelor. Este importantă pentru industria aeronautică, pentru industrie în general, dar și pentru cei care manevrează dronele. Trebuie să ne gândim la regulile care să prevină riscurile, să fie o nouă metodologie, pentru că în clipa de față este un sector care nu a fost suficient verificat acesta al utilizării dronelor. Din perspectiva piloților, preocupările noastre principale sunt legate de dronele din categoria deschisă, așa cum figurează în propunerea EASA. Deci este vorba despre așa numitele drone care nu creează riscuri și ca atare nu e nevoie de autorizații speciale și e, sunt drone care pot ajunge până la 25 de e, kilograme, deci e ca și când te-ai lovit până la urmă de un bloc de ciment. Problema este că dronele din această categorie pot să ajungă în coliziune cu uh, elicoptere, cu uh, aeronave militare și asta și la uh, înălțimi mai mici de uh, 150 de metri față de sol. Deci avem un singur cer și ca atare trebuie să respectăm aceleași principii, dacă nu aceleași reguli. În același timp, trebuie să înțelegem că majoritatea utilizatorilor de drone nu sunt aviatori. Unii sunt interesați de aviație, dar uh, folosesc uh, dronele uh, în clipa de față mai degrabă ca pe un fel de instrument să-și facă selfie-uri. Deci, nu realizează riscul pe care îl creează. Spunând acestea, să ajungem la cele trei preocupări principale. Este uh, obligatorie respectarea strictă a regulilor până la urmă și identificarea pilotului care folosește uh, dronele, pentru că altfel, dacă nu există uh, respect pentru aceste obligații, nu vom avea efectele scontate. Uh, Um, este nevoie și de o uh, pregătire, de un training uh, pentru utilizatori. Pentru că uh, până la urmă va fi un domeniu nou de responsabilități care se deschide aici. În al doilea rând, fiecare pilot de dronă trebuie să aibă o licență care să fie proporțională cu riscul pe care drona, utilizarea dronei îl comportă, pentru că doar uh, o mică categorie a dronelor de jucărie ar trebui să fie uh, exceptate uh, și să aibă o greutate de maximum 250 de grame. Pentru că, până la urmă, trebuie să fie respectate niște principii ca și în FAA în Statele Unite. Pentru că cu cât sunt mai grele și mai performante dronele, cu atât și riscul este mai mare. Și un ultim element, limitarea performanțelor tehnice pentru că există niște trăsături specifice care sunt necesare, eh, care compensează lipsa eh, pilotului la bord și a consecințelor care pot decurge de aici. Deci dronele nu trebuie să aibă capacitatea tehnică de a părăsi spațiul aerian pentru care utilizarea este autorizată. Nici o dronă n-ar trebui să poată să zboare mai sus decât uh, limita prevăzută în licența, pentru că dacă uh, are acea performanță tehnică, uh, atunci trebuie să existe alte măsuri de evitare a coliziunii cu aeronavă prin uh, sisteme auto-avoidance, cum se cheamă, deci uh, formule de autoevitare. Trebuie să existe o înregistrare obligatorie, o licență de pilotare și limitări tehnice în ce privește performanțele dronei. Pentru ca cerul sigur de astăzi să nu se transforme într-un loc de joacă pentru piloții de drone. Este o mare responsabilitate pe umerii dumneavoastră ai legiuitorilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Miltenberger, pentru această prezentare. Iacu Hanula, de la Agenția pentru Siguranța uh, Zborului în Finlanda. Thank you, Mr. Chairman, dear rapporteur, member. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, avem o ocazie unică acum de a ajuta companiile europene pentru a crea locuri de muncă și pentru a avea creștere economică în Europa. Toate acestea pentru un spațiu comun al aviației, pentru care avem nevoie de mai multe reguli și de mai multă siguranță. Este un lucru pentru care am lucrat la ECAOS și sperăm să facem acest lucru și pe viitor. Adevărata provocare însă este ca toate operațiunile care sunt realizate uh, și se fac la nivelul uh, aeroportelor mai mici uh, să se asigure că respectă aceleași regulamente. Pentru că de multe ori companiile din acest sector sunt startup-uri mici și trebuie să le oferim o șansă de succes eliminând povara administrativă și costurile suplimentare care nu aduc nicio valoare suplimentară pentru siguranță și securitate. Regulamentul trebuie să se bazeze și pe performanță, pentru că tehnologiile se dezvoltă foarte rapid și uh, cerințele tehnologice foarte ridicate sunt depășite foarte rapid. De exemplu, în legislația finlandeză ne centrăm pe rezultate și pe nivelul de siguranță și nu spunem cum trebuie să se ajungă la acesta. Acesta depinde de fiecare operator în parte. Noi lucrăm uh, cu procesul de dezvoltare a regulamentului la nivelul EASA, ajutăm pentru a dezvolta regulile care sunt uh, specificate în trei categorii. Categoriile de certificare vor fi esențiale uh, categorii specifice care includ, de exemplu, riscul operațiunilor, pentru care avem nevoie de contribuții din partea autorităților naționale pentru aviație. Avem și aceste categorii deschise, care din punctul meu de vedere pot deveni prea restrictive dacă vedem care sunt inițiativele la nivelul UE. Pentru a evita povara administrativă excesivă în aceste categorii, ar trebui să ne bazăm pe performanță și să oferim marjă de flexibilitate pentru statele membre. În celelalte două categorii avem nevoie de un regulament unic european pentru a asigura o adevărată concurență și libertatea de mișcare a serviciilor. Un cadru la nivel înalt ar putea fi suficient, oferind standarde pentru industrie. E vorba de operațiuni în care se fac inspecții, se fac controle. Nu sunt întotdeauna persoane care sunt în domeniul aviației și de multe ori regulile sunt prea complexe pentru a putea fi înțelese. Prin această operațiune ar trebui să promovăm mai mult uh, siguranța și să creăm aplicații la nivel mobil pentru a stimula uh, capabilitățile existente. Există uh, o altitudine minimă pentru aviație care trebuie respectată, însă există și operațiuni care se află sub acest nivel de 1500 de metri în principal uh, operaționale poliției sau ale ambulanțelor uh, uh, aeriene. Această chestiune se rezolvă însă la nivel național și la nivel european nu o putem aborda. Sau dacă am face-o, ar fi prea restrictiv pentru multe țări. Trebuie să ajungem de aceea la un echilibru pentru toată această legislație. Și din punct de vedere al siguranței trebuie să identificăm aceste chestiuni, să vedem cum putem identifica zonele restrictive, unde se poate zbura sau nu. Pe de altă parte, criminalii nu respectă regulile, deci trebuie să avem în vedere și aceste aspecte. Când vom avea aceste sisteme de identificare, atunci putem identifica acele aeronave care pot fi considerate ca fiind o amenințare. Asta înseamnă că avem nevoie pe termen mediu de o gestiune a traficului la nivel european. Trebuie să facem față uh, volumului de trafic actual, să trebuie să-l dezvoltăm și mai mult pe viitor și pentru aceasta e nevoie de timp și de multe resurse pentru a dezvolta atât nivelul securității cât și al siguranței. Au existat uh, incidente uh, recente cu dronele în țări unde există un regulament prea strict am avea nevoie de condiții mai sigure, în special pentru operatorii mici, să le oferim instrumentele necesare pentru a înțelege cum funcționează spațiul aerian și uh, cred că cu acești operatori mai mici uh, un astfel de regulament este mai eficient decât unul prea detaliat. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Richard Tumel din partea Direcției Generale de Aviație Civilă din Franța. Aman ladies and gentlemen, members of the committee. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru că ne oferă această ocazie pentru a uh, vorbi despre experiența noastră. Regulamentul care a fost uh, stabilit în 2012 și a fost actualizat uh, în decembrie anul trecut, industria recunoscând uh, faptul că regulamentul trebuia adaptat. Au existat foarte multe companii, uh, jumătate din ele lucrau în domeniul infrastructurii, altele în domeniul publicității și uh, exista o piață emergentă în acest sens. Pentru a întări dezvoltarea industriei, uh, Consiliul Național a fost înființat anul trecut, care este alcătuit din trei comisii și Primul se ocupă de legislația actuală, în al doilea rând, al doilea comitet um, se ocupă de siguranță și al treilea de industrie. Primele două comisii au um, înființat un grup de lucru care se ocupă de găsirea unor soluții tehnice și legislative pe termen mediu pentru a putea monitoriza rețelele de infrastructură existente. Ținând cont de această experiență, aș vrea să subliniez aici uh, câteva caracteristici ale abordării noastre legislative și care sunt principiile la baza legislației europene. Bineînțeles, obiectivul principal este acela de a asigura siguranța și dezvoltarea industriei. În ceea ce privește siguranța, trebuie să țină cont de ambele aspecte, aviația normală și a, uh, cea cu drone. Trebuie să susținem alegerile făcute de EASA în avizul tehnic pe care l-a dat. De exemplu, se vorbește despre mai multe scenarii posibile, două dintre ele permițând operațiuni vizibile cu ochiul liber. Toate acestea oferă un regulament foarte clar pentru operatori și limitează povara administrativă pentru operatori și industrie. Al treilea element ar fi uh, flexibilitatea. Capacitățile de producție evoluează de-a lungul timpului și dacă regulamentul nu ar putea ține cont de toate aceste modificări, uh, atunci uh, obiectivul dezvoltării industriei și al siguranței nu ar putea fi respectat de-a lungul timpului. Al patrulea principiu este acela de a avea o abordare uh, rezonabilă și uh, măsurabilă în timp. E adevărat că această legislație nu poate fi separată complet de aviația normală iar uh, piloții de drone nu pot fi um, echiparați cu cei ai avioanelor normale. Pe de altă parte, e nevoie de o anumită doză de subsidiaritate. Aceasta pentru întreaga industrie europeană, dar și pentru industria la nivel local, pentru a avea un nivel de acceptare uh, socială pentru că nivelul de performanță militară este diferit uh, în diversele state membre. De aceea, soluțiile nu pot fi unice pentru toate aceste operațiuni, uh, ținând cont de nivelul de risc, în special pentru acele categorii așa numite deschise. Iar uh, cerințele sunt date de legislația cadru. Am vorbit în special de utilizarea dronelor și n-am vorbit uh, foarte mult despre problema siguranței, care trebuie să fie esențială pentru noi. Există uh, un număr din ce în ce mai mare de drone care au uh, survolat zone dificile, sensibile. Aceasta s-a întâmplat în Franța, de exemplu, în 2014. Au fost incidente cu astfel de drone. Primul ministru a cerut Secretariatului General pentru Apărare să uh, stabilească un grup de lucru la nivel interministerial pe această temă, care să raporteze Parlamentului în legătură cu posibilele răspunsuri ale statului francez față de această chestiune. Raportul a făcut mai multe recomandări, printre care obligația de a avea un aviz pentru fiecare dronă vândută în legătură cu regulile de utilizare, aceasta pentru importatori, reguli de zbor pentru toate zonele uh, survolate și uh, chestiuni legate de aparatură electronică. Parlamentul a propus uh, o legislație în prima lectură în care s-a ținut cont de câteva dintre aceste recomandări și s-a ținut cont și de prevedere referitoare la limitele tehnice ale acestor aparate. Vă mulțumesc pentru invitația de astăzi și aștept uh, cu plăcere întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! EASA. Mulțumesc, că acum cuvântul domnul Cicicăt din partea EASA. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Ce am dorit să spunem în acest context este că propunerea Comisiei în ceea ce privește dronele este în linii mari și ceea ce își propune și EASA în ceea ce privește asigurarea siguranței aviatice dar uh, este și un domeniu care pune multe provocări și, și așa cum spunea și antevorbitorul uh, meu, trebuie să definim în mod corect ce abordare va trebui să aplicăm diferitelor categorii, așa cum s-a și explicat. Risc uh, scăzut, risc mediu și risc ridicat al acestor obiecte de zbor și drone. Provocarea pentru noi este de a vedea cum anume putem uh, avea o abordare bazată pe performanță pentru fiecare categorie și definirea acestora. De aceea subliniem nevoia unei abordări europene care să poată fi înțeleasă în aceeași manieră de către toți operatorii, astfel încât să putem ajuta această nouă piață emergentă să se dezvolte așa cum trebuie. În al doilea rând, reglementatorii, atunci când încep să definească reguli și un cadru de reglementări, deseori o fac uh, destul de târziu. În cazul uh, dronelor, așa va fi cazul, probabil. De aceea, o colaborare la nivel european pentru diferitele categorii va fi probabil singura soluție pentru a avea o bază corespunzătoare în definirea condițiilor de siguranță necesare pentru a îndeplini nivelul de siguranță adecvat. Considerăm că este important să lucrăm rapid pentru ca dronele să poată fi integrate în cerul european mai rapid, pentru că există multe așteptări în acest sens. De aceea trebuie să definim cât mai repede condițiile cadru. Sigur, se poate face la nivelul fiecărui stat european sau la nivel european, mai degrabă pentru a avea un numitor comun. Ar fi schema noastră preferată pentru și aici mă încadrez și în ceea ce spunea antevorbitorul meu de a defini com- în comun limitările pentru a asigura siguranța necesară. și avea un control corespunzător a mișcărilor acestor obiecte și de aceea avem nevoie de standarde ale industriei care, prin definiție, sigur, sunt stabilite de industrie și noi va trebui să avem o evaluare a acestei abordări bazate pe riscuri. Astfel încât să putem propune măsuri de uh, adaptare pentru îndeplinirea condițiilor și cerințelor de siguranță. Cum anume se poate pune în aplicare acest lucru? Aplicarea, sigur, trebuie făcută la nivel uh, național. Nu există niciun fel de dispută în acest sens. Și probabil uh, la nivel local uh, aplicarea va fi mai bine dimensionată în ceea ce privește nivelul necesar de siguranță. Noi trebuie însă să evaluăm instrumentele puse la dispoziție de industrie pentru a uh, îndeplini cerințele de geofencing pentru operatori. Și de asemenea trebuie să definim la nivel european un sistem de gestiune a siguranței pentru a putea impune acel aceleași condiții tuturor operatorilor. Aplicare, sigur, din nou la nivel național. Citim în presă aproape zilnic că apar și incidente, respectiv accidente cu astfel de obiecte și asta necesită și un sistem de raportare a unor astfel de evenimente la nivel european, astfel încât să avem o bază de date necesară pentru a învăța din experiența acumulată. Deci e nevoie de o abordare europeană în acest sens. Un alt element uh, pe care aș dori să-l menționez se referă la nevoia de a demonstra că Dronele nu sunt neapărat un caz specific când se impune să gândim european, dar și la nivel național. Baloanele, de pildă, sunt de asemenea obiecte care sunt reglementate la nivel european, care aplicarea reglementărilor se face însă la nivel național și local, deci putem uh, profita de experiența din trecut. Un alt element important pentru noi uh, este că dronele uh, trebuie să poată fi operate în uh, cerul european, dar important pentru industrie este să nu impunem prea multe costuri pentru industrie în condițiile în care deseori avem de a face cu companii mici, startup-uri, IMM-uri în acest domeniu. De aceea trebuie să le oferim și noi oportunități de afaceri și se impune să fim prudenți uh, în definirea condițiilor de siguranță și limitărilor aferente. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să le mulțumesc încă o dată celor patru vorbitori și înainte de a da cuvântul raportorilor din umbră, aș dori să urez bun venit unui grup de vizitatori din partea Federației Naționale de Transport Gutier uh, din Valonia. Bun venit uh, la ședința comisiei noastre. Jetzt hat das Wort Gabriele Preuß. Și acum are cuvântul doamna Gabriele Proes. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului raportor din propria mea experiență a ultimelor săptămâni știu cât de complex și politic este acest raport și sper în continuare că vom avea o bună colaborare. Din perspectivă social-democratică aș dori să subliniez un aspect care în uh, primul proiect al Comisiei nu se regăsea, și anume legătura între condițiile sociale uh, din domeniul aviatic care se înrăutățesc continuu și siguranța traficului. Eu cred că condiții sigure trebuie să fie puse în centrul demersului nostru. De aceea propun un nou articol care să trateze această temă, pentru că sunt convinsă că trebuie să facem fața acestui pericol. În ansamblu, uh, Însă, vis-a-vis -vis de raport, consider că ar trebui să întărim competențele EASA acolo unde putem aștepta o plus valoare în ceea ce privește siguranța. Însă nu trebuie nici să dublăm structuri care funcționează deja. De aceea struc- susțin uh, acordarea de uh, competențe de consiliere conform articolului 67 și în special atunci când este vorba și de zonele militare de conflict și supravegherea acestora. Siguranța traficului aerian însă trebuie să revină în continuare statelor membre pentru că s-au construit rețele deja de decenii. În aceeași uh, fel văd și rolul EASA în ceea ce privește mediul ar trebui să se concentreze asupra măsurilor de siguranță și control și să apeleze la standardele internaționale. Este vorba și de supravegherea serviciilor de la sol, unde mandatul EAS ar trebui să fie limitat la factorii relevanți pentru siguranță siguranță. De la EASA ne așteptăm însă la un plus de calitate în ceea ce privește formarea operatorilor de zbor. În ceea ce privește un regulament bazat pe performanțe, aici sunt prudentă, dat fiind faptul că există o presiune a costurilor masivă asupra operatorilor aerieni și trebuie să evităm că în viitor va avea loc doar o evaluare din perspectiva costurilor. De aceea, această evaluare bazată pe performanță trebuie aplicată doar acolo unde uh, se impune și în rest trebuie să fim restrictivi. asta pentru a putea uh, să preia competențe de la autoritățile naționale ar trebui să uh, ne bazăm și pe susținerea statelor membre și pe o soluție voluntară. Acum, pentru noi competențe, ar trebui să ne gândim și la resursele de care va avea nevoie EASA. Și aici aș dori să subliniez faptul că, dat fiind schimbările rapide din sectorul aviației, nu ar trebui să uh, avem în vedere reduceri de buget pentru EASA. De aceea, flexibilitatea conform articolului 109 în ceea ce privește bugetul EASA este extrem de importantă și mă bazez și pe colegii de la Comisia de Buget în acest sens. În plus, mai rămân însă semne de întrebare vis-a-vis -vis de modul de finanțare a viitoarelor atribuții. Sunt în continuare împotriva utilizării uh, tarifelor de rută Important este ca și actorii mai mici din domeniul aviației să nu fie excluși și de aceea am uh, sugerat anumite amendamente. Pledez și pentru o reevaluare uh, a anexei 1 ceea ce privește sectorul de uh, agrement în domeniul aviației. Eu cred că se impune uh, o legiferare acolo unde se unde este necesar și de aceea mă miră uh, faptul că prin acest regulament se încearcă și reglementarea unor domenii care nu țin de acest lucru, unde, și mă refer la articolul 123 în acest uh, sens. cred că acest domeniu nu uh, se încadrează în acest regulament, de aceea doresc ca acest articol să fie eliminat. Domnule președinte, avem în fața noastră niște săptămâni uh, în care va trebui să mai facem uh, multe eforturi. Aștept cu interes discutarea amendamentelor pentru ca uh, prin acest regulament să <clears throat> facem aviația europeană pregătită pentru viitor. Și mulțumesc și experților pentru prezentările lor vis-a-vis -vis de drone, care ne-au oferit sugestii uh, importante de care vom ține cont și în regulament. Mulțumesc pentru această prezentare și care acum cuvântul doamna Jackie Foster. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului raportor. Aș dori să revin la chestiunea dronelor uh, în ultima parte a observațiilor mele. În orice caz, domnul Marinescu a venit cu câteva modificări a propunerii comisiei pe care aș dori să le comentez înainte să mă refer la drone. Evident, unele din amendamentele prezentate de raportor beneficiază de susținerea noastră, dar există și o serie întreagă de amendamente pe care nu le putem susține. Se, se face trimitere uh, pe tot parcursul uh, raportului la autoritatea competentă, în loc de autoritate competentă să se folosească agenție. Dar și este vorba de vreo 61 de amendamente, însă nu este misiunea noastră să uh, spunem uh, cum anume trebuie repartizate competențele la nivel național de către autoritatea aeronautică. Noi trebuie să ne asigurăm uh, și sperăm că statele membre și iau în serios uh, responsabilitatea și le revine lor misiunea de a gestiona aceste detalii. În plus, nu vrem să se modifice numele din EASA în Agenția Europeană din domeniul aviației. Este o chestiune care ține și de statut, pentru că tot ceea ce am făcut până acum, prin legislație, a fost preluată și în legislația statelor naționale prin acronimul EASA și la fel și acordurile internaționale specifică acest uh, nume. Deci o modificare a numelui uh, agenției nu uh, se impune. Avem EMSA, în domeniul siguranței traficului maritim și avem EASA pentru siguranța traficului aerian și este domeniul central de care trebuie să se ocupă această agenție. Aceste observații vis-a-vis -vis de terminologie. Sunt uh, absolut de acord cu amendamentul domnului Marinescu numărul 14 în ceea ce privește actele delegate. Există, sigur, momente în care EASA sau Comisia uh, trebuie să vină cu un act delegat, dar nu pentru toate domeniile. Anumite domenii ar trebui să revină în discuția statelor membre și uneori și în discuția Parlamentului. De aceea avem o dare mai degrabă implementarea decât delegarea. În de asemenea s-a renunțat la orice trimitere la ICAO atunci când este vorba de zgomot și emisii. Noi respectăm standardele ICAO și de aceea ar trebui ca trimiterile la ICAO să figureze nu doar la început, ci pe tot parcursul documentului, acolo unde se impune, pentru că uh, pe acestea le respectăm. Trebuie să avem uh, respectarea standardelor internaționale și certitudine la nivelul industriei. Nu suntem în favoarea unui bord executiv executiv. Credem că un bord administrativ este suficient. Nu vedem care ar fi câștigul. În ceea ce privește deschiderea de birouri internaționale de către asta mi se pare o idee bună, dar nu cred că se impune peste tot. Uh, avem o reprezentanță la uh, Washington, alta în Canada, pe lângă ICAO, poate una la Dubai și poate că și în alte zone cheie ar fi util ca ea să aibă o reprezentanță. Acum, pe partea de finanțare. Anumite uh, tarife de rută uh, obținute de Eurocontrol în momentul de față, transferarea lor către EASA nu mi se pare o idee prea bună. Uh, sunt o mare susținătoare a finanțării EASA eh, și a unei certitudini bugetare pentru EASA, pentru 75% din fonduri provin uh, din industrie, dar nu cred că aceasta este soluția. În plus, atunci când vorbim de securitate, uh, securitatea și serviciile de informații sunt o chestiune foarte uh, complicată. Nu prea văd cum o putem include în acest regulament. Înțeleg că există o foarte bună colaborare uh, voluntară, cel puțin după accidentele de anul trecut și atacurile teroriste. Și în fine, dacă ne, pe partea de supraveghere, cred că se impune o bună supraveghere, dar uh, companiile ar trebui să determine cine să facă supravegherea dacă e vorba de asta sau de statele membre. Trebuie ca uh, să nu avem o dublare aici a, a uh, tarifelor. Acestea sunt uh, principalele observații pe care sper că domnul raportor le va găsi utile. Și acum uh, am să mă refer la drone. După cum știți, uh, am lucrat peste un an uh, la un raport privind uh, dronele și în calitate de raportor am avut discuții foarte detaliate uh, cu EASA, cu mm, companii, cu producători, cu trafic control, cu Uniunea Piloților, am discutat cu persoane din Washington. Deci în ceea ce privește un feedback cuprinzător și uh, cred că am reușit să elaborăm un raport foarte bun. Deci toate punctele ridicate în discuție de vorbitorii noștri sunt binevenite. Însă tot ceea ce ați spus am discutat deja în această comisie. Capacitatea de zbor, utilizare comercială sau personală, identificare, înregistrare, aprobarea organizațiilor de formare, operare, răspundere, protecția datelor, geofencing, zone de interdicție, risc scăzut, mediu ridicat, toate aceste chestiuni au fost deja uh, Uh, discutate, am avut discuții cuprinzătoare. Preocuparea mea însă se referă la faptul că acest raport a fost susținut de 750 de membri acestui Parlament și specifica anumite observații pe care noi doream ca voi, dumneavoastră reglementatorii, să le aibă în vedere. Sigur că avem în vedere o dimensiune internațională, este um, și pentru producători o dimensiune transfrontalieră. Dar trebuie să înțelegem că există și uh, aspectul recreațional de, pentru obiectele cu uh, dimensiuni mici. Sunt însă optimistă, dar în același timp mă deranjează puțin și comentariile de astăzi, pentru că noi am avut această discuție acum uh, șase luni și mă întreb dacă uh, toți cei care uh, sunt prezenți aici discută între ei, pentru că am mai avut aceste discuții. Ideea este de a găsi o soluție. Eu cred că data viitoare, când vom avea o actualizare a situației, cred că se impune să vedem uh, ce se întâmplă, ce se uh, pune în aplicare și cum ne descurcăm. Aplicarea la nivel național a legislației este esențială pentru a îndepărta pe cei uh, care deranjează atunci când vorbim de drone. Deci data viitoare cred că ar fi interesant să auzim și câteva soluții și mă voi opri imediat. Cred că este important ca și oaspeții pe care avem astăzi prezent să știe că ne-am ocupat de această problemă extrem de serioasă deja de un an. Și acum, în final, așa cum spunea și domnul Marinescu, ne vom reîntâlni la nivelul raportorilor din umbră și sper că în final vom avea un raport raport uh, uh, bun pe care EASA să se poate baza în activitatea viitoare. Mulțumesc, Matesa, domnul Mildenberg. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Marinescu pentru proiectul de raport excelent. A fost o sarcină dificilă, cu multe date tehnice, dar este esențială siguranța zborului și uh, a meritat efortul, iar um, o agenție uh, sănătoasă în privința siguranței aviației uh, trebuie să se bazeze pe standarde sănătoase. Trebuie să respectăm și uh, toate prevederile Organizației Mondiale Aviației de la Montreal și multe alte prevederi când e vorba de uh, siguranță, însă trebuie să ne gândim la multe aspecte pe care securitatea le implică. Articolul 76 EASA trebuie să aibă competențe inclusiv în ce privește securitatea cibernetică. Zonele de conflict sunt o problemă și trebuie să avem inițiativă din acest punct de vedere și e nevoie de cooperare între statele membre, Comisie și EASA. Este esențial de asemenea pentru că doar așa siguranța poate fi garantată. Dacă ne gândim la amendamentele pe care raportorul le propune, cred că este o abordare excelentă pentru că se bazează pe performanță. Noi trebuie să consolidăm rolul internațional al EASA, inclusiv relația cu statele terțe, și când e vorba despre controlul traficului aerian de asemenea. Trebuie să vedem care va fi varianta finală. Dar um, există și un amendament care face trimitere la articolul 1 în legătură cu un înalt uh, nivel de uh, securitate, care presupune însă și participarea agențiilor naționale de securitate. Important este și rolul Comisiei Europene în luarea deciziilor care era prevăzută în propunerea inițială a Comisiei. Deci, într-un fel, se încearcă acum slăbirea rolului Comisiei, ceea ce nu mă mulțumește. Deci vom analiza care sunt amendamentele pe care putem să le sprijinim. Este vorba despre pachetul de sarcini al EASA, care trebuie să fie foarte bine precizat. Și după aceea, problematica dronelor. Când e vorba de caietul de sarcini și de problemele financiare, putem constata că urmează să fie extinse competențele EASA, ceea ce este bine dar trebuie și ca uh, să dispună de banii necesari uh, această agenție pentru a putea să-și îndeplinească toate sarcinile. Și atunci trebuie să ne întrebăm, conferim uh, EASA competențe suplimentare fără să găsim soluții financiare suplimentare, de pildă, în legătură cu handlingul la sol. Da, ar aduce o valoare adăugată, dar se poate rezolva din punct de vedere financiar? Trebuie să uh, găsim argumente uh, care să se bazeze și pe uh, o finanțare adecvată. Dacă ne gândim la studiile de impact, atunci se spune că EASA trebuie să fie finanțată corespunzător, dar nu există din acest punct de vedere în propunerea Comisiei niciun fel de prevedere. Cred că trebuie să rezolvăm lucrurile, să vedem. Industria va trebui să aibă și ea o contribuție financiară, pentru că din bani publici mi-e teamă că nu vom putea să rezolvăm toate lucrurile. Și nici nu trebuie să existe o suprapunere a sarcinilor între EASA și Eurocontrol. Iar în ce privește dronele, cred că Jackie Foster pe drept a spus că a existat un raport de inițiativă al Parlamentului European care a fost foarte cuprinzător și care a demonstrat că este important să existe o integrare sigură a dronelor în spațiul aerian european, că este nevoie de reguli eh, europene, dar să ne bazăm și pe uh, Uh, flexibilitate. Trebuie să fie valorificate tehnologiile adecvate. Da, uh, inclusiv uh, trebuie să existe acest principiu de geofencing, de protejare a spațiului aerian în preajma aerodromurilor, aeroporturilor. Deci, amendamentele uh, domnului Marinescu nu cred că trebuie să fie până la urmă uh, și mai severe prin diverse contribuții. Este nevoie de o integrare sigură a dronelor în spațiul aerian european, asta este adevărat. Mulțumesc, președintele. Maia Chilonan. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc și domnului Marinescu pentru raportul uh, care se bazează pe uh, o expertiză tehnică serioasă și putem susține multe din uh, propunerile dumneavoastră. Dar ce mă preocupă pe mine în mod special este propunerea de a schimba denumirea agenției. Cred că nu există suficiente argumente din acest punct de vedere. Ar însemna și costuri semnificative pentru uh, comunicare și în cazul acesta poate că uh, ar trebui să facem trimitere și la alte uh, regulamente internaționale. Cred că s-ar merge prea departe prin schimbarea denumirii agenției. Deci, și ar avea de asemenea niște implicații financiare. După aceea, eu nu aș elimina, nu aș lăsa în afara acestui raport aspectele legate de protecția uh, mediului. Aș vrea de asemenea ca în legătură cu articolul 72 Comisia să ne lămurească mai eh, precis ce își propune, care este obiectivul, pentru că eh, parcă eh, este cam confuză ideea de a aplica amenzi, de a găsi soluții prin sancționare pe plan comunitar. Și uh, m-ar interesa să aflu, deci, de ce uh, Comisia a propus acest articol. Mulțumesc și experților pentru prezentările legate de uh, drone. Cred că pe noi toți ne preocupă această problemă, nu doar uh, din perspectiva uh, garantării siguranței zborului, dar și a modului în care dezvoltarea dronelor poate fi mai bine controlată. Să vedem cum se va materializa această prezență și care este abordarea industriei pentru că acum uh, s-au întreprins doar niște prim pași. Și, într-adevăr, reglementările au rămas puțin în urmă acestei noi prezențe pe uh, cerul european. Deci, în clipa de față, noi pregătim propriile amendamente la acest raport și sper că vom reuși să structurăm foarte bine toate propunerile în cadrul dezbaterii care urmează să aibă loc, astfel încât uh, să existe uh, un progres în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult. Doamna Deli, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului. Este un raport foarte dens și în această dimineață timpul nostru de intervenție este destul de limitat. Voi uh, menționa câteva elemente. Un prim element de uh, satisfacție este legătura care demonstrează că noi dorim să facem o legătură directă între problemele de securitate și de eh, protecția mediului înconjurător. Știm eh, care, din acest punct de vedere, eh, sunt prevederile până în anul 2030, dar de se de În domeniul aviației trebuie să existe demersuri de reducere a uh, carbonului, a bioxidului de carbon uh, în aeronautică, dar nu știu dacă obiectivele vor putea fi uh, bine coordonate din acest punct de vedere pe termen lung. După aceea, sigur că trebuie, există demersuri ca și materiale folosite la uh, construcția aeronavelor uh, să poată fi adaptate uh, obiectivelor de reducere a bioxidului de carbon. După aceea, în ce privește certificarea, trebuie să creăm garanții că într-un sector uh, care evoluează cu mare viteză nu uh, vor exista distorsiuni în relația dintre dezvoltarea tehnologică și impactul asupra mediului. O altă chestiune care, din punctul meu de vedere, este importantă, domnule raportor, că în afară de uh, Uh, protejarea mediului este legătura între aspectele de securitate și problemele sociale. Uh, domnul Patricai, în această comisie, a uh, atras atenția asupra tuturor efectelor prăbușirii zborului MH 17 în Ucraina. Și vă voi explica uh, de ce acest lucru este important. Să nu neglijăm factorul uman. Când uh, ne uh, gândim la regulile de zbor, moralul pilotului, ă, rolul personajului de cab- din cabină. Există o serie întreagă de criterii care trebuie avut în vedere ca să nu se ajungă la situații precare. Deci, ă, eu l-aș ruga pe raportor să facă propuneri ă, și din această perspectivă. Și există și alte aspecte dar revin la audierea din această dimineață. Am uh, urmărit prezentările cu maxim interes și cred că problema dronelor este o problemă urgentă și importantă. Cred că trebuie să aprofundăm analiza acestei problematici, pentru că uh, ar trebui, de fapt, să revizuim uh, regulamentul EASA uh, la șapte ani odată, la zece ani odată, dar uh, dronele de pe acum sunt o prezență cotidiană în viața noastră și îl întâlnim deasupra uh, șoselelor, uh, dar în general în orice regiune. Și nu trebuie să avem neapărat o viziune apocaliptică, dar da, este un eveniment, până și la urmă, o prezență fascinantă, dar să ne gândim că s-ar putea ca în anul 2026, din acest punct de vedere, să existe un vid legislativ. Cred că trebuie să operăm de acum niște modificări ale reglementărilor pentru ca dronele să rămână o prezență neaminențătoare. Și dumneavoastră ați prezentat puncte de vedere în sectorul francez care se ocupă de această problemă, dar Trebuie să ne gândim dacă dorim uh, un sistem de taxare să fie unul uh, generalizat pe plan comunitar. Bun, deci uh, să ne gândim că dronele sunt un fel de avion fără pilot. Trebuie să existe o verificare a echipamentului conform normelor existente iar uh, după aceea, uh, până la urmă, pilotul de la sol trebuie de asemenea să uh, poată să mențină un contact cu controlorii. Pentru că acesta ar trebui să fie regula generală. Pe de altă parte, însă, sigur, drona nu este un avion propriu-zis, ci are specificitățile sale. Și Spre deosebire de aeronavele pilotate, dronele evoluează la altitudine mai mică. Și din acest punct de vedere trebuie să existe reglementări privind înălțimea până la care se pot ridica. Toate regulile de securitate între 0 metri și 500 de metri trebuie eventual să fie revizuite. Trebuie să îl uh, obligăm pe uh, pilot să aibă contact vizual sau nu. Este nevoie de o tehnologie specifică este nevoie de a putea recurge la soluții automate în uh, momentul în care pot să apară probleme, toate aceste lucruri trebuie să fie analizate și să găsim răspunsuri cât mai repede cu putință. Pentru că dacă uh, tratăm dronele ca pe uh, niște aeronave, atunci de asemenea trebuie să fie foarte bine uh, definite categoriile în care trebuie să se încadreze diversele tipuri de drone. În legătură cu talia, cu sistemele de uh, control de echipamentul la bord, uh, cunoștințele profesionale pe care pilotul trebuie să le dețină sau nu. Pentru că în clipa de față nu există reguli, nu există diferențieri tipologice. Până la urmă, dronele nu sunt un, o prezență minoră, un flac, ci un subiect care va fi foarte important pe viitor. Deci, în această comisie parlamentară, cred că toți avem uh, voința de a acționa corect și de a face propuneri uh, bune pentru a progresa, uh, inclusiv în ce privește legislația. Danke sehr, jetzt Dieter Lebrecht Koch. Mulțumesc, Dieter Lebrecht Koch. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru uh, foarte bună propunere a Comisiei Europene. Uh, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Marinescu, dar am o întrebare deschisă în ce privește extinderea competențelor EASA. O să apară diferențieri între aeroporturile mari internaționale și aeroporturile mici. Vor fi toate afectate în aceeași măsură sau trebuie să facem o diferențiere? Mulțumesc, Ismail Ertug. Ia fiind Dank. Mulțumesc și din partea mea raportorului și raportorilor din umbră și doamnei lui Gabi Proes. Cred că uh, și în grupul social-democrat dorim să susținem uh, și dezvoltarea industriei și aspectele de securitate. EASA uh, trebuie să aducă o valoare adăugată pentru siguranța zborului în spațiul european. În același timp, nu trebuie să creăm structuri care eventual să se suprapună. E nevoie de sarcini noi, de competențe noi pentru EASA și uh, concret s-a menționat acest aspect mai ales în ce privește siguranța cibernetică, EASA ar trebui să aibă cel puțin un rol consultativ, pentru că poate avea un rol asupra siguranței zborurilor și, de asemenea, în ce privește abordarea dronelor, EASA trebuie să aibă niște competențe. Aici poate că mai binevenite vor fi regulile comunitare și nu doar latura națională să poată reglementa. Pentru că și celelalte dezbateri legate de uh, aviația transfrontalieră uh, din ar trebui să fie reglementate într-o manieră mai cuprinzătoare pe plan cuprinzător. Dar în ce privește uh, o abordare bazată pe performanță, așa cum o propune doamna Brois, poate sunt ceva mai precaut. Eu cred că, până la urmă, nu trebuie să uh, legăm uh, strict uh, problemele de siguranță de posibilitățile financiare, că ar fi prea riscant. Trebuie, de asemenea, să ținem seama de condițiile de muncă, de uh, pregătirea profesională, uh, a tuturor lucrătorilor în contact cu o aeronavă și nu cred că ă, din acest punct de vedere, nu trebuie să introducem nici o idee nouă. În același timp, Comisia, prin articolul 123, încearcă să ă, evite ă, niște reglementări clare pe care noi, socialdemocrații, ca manieră le-am critizat întotdeauna. Închirierea de aeronave, um, închirierea de personal uh, pot avea dezavantaje. Iar atunci când, practic, practicile comerciale sunt dubioase, cred că EASA ar trebui să aibă posibilitatea să intervină. Dar în linii mari sunt de acord cu poziția domnului Millenberger, care a menționat cei trei piloni, să existe transpunere în practică a unor reguli, o înregistrare foarte clară a tuturor utilizatorilor de drone. Ei trebuie să aibă uh, un uh, cer certificat de uh, pilotare sau o licență și uh, toate celelalte criterii legate de performanțele tehnologice ale dronelor de asemenea trebuie să fie respectate. Mulțumesc, Peter Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este foarte important pentru noi să ne întrebăm din când în când cum putem să operăm niște reduceri ale prevederilor birocratice? Ce soluții se pot găsi pentru problemele cu care ne confruntăm acum sau pe care le putem întrezări pentru viitor? Cred că propunerea Comisiei și uh, proiectul domnului Marinescu sunt surprinzătoare, pentru că propunerile se bazează pe politici învechite noi ne dorim tot mai multă Europa. Dar nu știu dacă abordarea pe care o avem este corectă. Nu vrem să, să cultivăm reacții pavloviene, pentru că trebuie să vedem care sunt în clipa de față problemele în siguranța zborurilor. Am avut dezastrul aerian din Ucraina, am avut prăbușirea avionului săptămâna trecută. Toate aceste uh, lucruri sunt amenințări. Apare și problema dronelor care trebuie să fie rezolvată. Dacă într-o bună zi o aeronavă um, civilă va avea un incident de zbor, o coliziune cu o dronă și se ajunge la un dezastru. Trebuie să ne întrebăm, e nevoie de noi agenții, de noi instrumente sau trebuie să uh, sporească conștientizarea la nivelul utilizatorilor dronelor în legătură cu riscurile pe care drona le comportă. Pentru că mulți nu realizează acest pericol. Deci, sigur, trebuie să combinăm această abordare cu aplicarea unor reguli. Am vorbit despre restricții tehnice, despre eh, necesitatea de a eh, avea o certificare a utilizatorilor, o licență. Dar cred că soluția ideală nu este o mai mare birocratizare a agențiilor. A mai fost menționat un aspect când este vorba de uh, legislația pentru utilizarea baloanelor cu aer cald din Europa. Trebuie aplicate uh, și regulile care uh, până acum reglementau acest tip de aparate de zbor. Să ne bazăm pe ceea ce am dobândit deja din acest punct de vedere. Mulțumesc, Dominic Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații Doresc să mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată pe marginea propunerii Comisiei. Eh, siguranța zborului, sigur, se află în centrul acestei dezbateri. În discuțiile internaționale, așa cum funcționează ele acum, în ce privește certificarea, nu avem uh, soluții confortabile la nivelul EASA. Eh, față de eh, modul în care americanii și chinezii eh, acționează în acest domeniu. Ar fi profitabil pentru industrie să permită și EASA să discute pe picior de egalitate, pentru că trebuie să existe din acest punct de vedere o analiză a riscurilor. Iar în ce privește reflexele pavloviene, ele sunt și pe plan comunitar, dar și pe plan național. În general, vis-a-vis -vis de aeronautică, este o activitate care este poate mai puțin uh, adecvată unor reglementări naționale și ar fi mai bine să se opereze prin reglementări pe plan comunitar. Sigur că există și aspectul subsidiarității, dar aici sigur că ne dorim uh, de fapt o simplificare administrativă pe plan național. Este un subiect care uh, interesează. Dar în ce privește dronele, este o problemă care acum a apărut și care se dezvoltă poate mai repede decât pot instituțiile să țină pasul uh, în privința reglementărilor. Există anumite țări în care este uh, nevoie de o uh, reglementare rapidă. Dar, până la urmă, dronele uh, pot să zboare oriunde, nu evoluează neapărat numai deasupra unui stat național. Deci, să vedem uh, ce proiecte uh, de dezvoltare are industria, cum va încerca să comercializeze dronele. Și să ne amintim cum au evoluat lucrurile în privința telefoniei mobile. Întâi uh, au existat reglementări pe plan național, dar după aceea a fost nevoie de niște reglementări în domeniul telecomunicațiilor care să fie aplicabile în toate statele membre. Și voi încheia spunând că mijloacele financiare pentru uh, această agenție uh, sunt în clipa de față o problemă dacă urmează să uh, obțină competențe sporite. Pentru că nu poți uh, să soliciți uh, extinderea unei activități în, uh, într-un sector care devine din ce în ce mai important, diminuându-i în același timp uh, bugetul. Deci, până la urmă, Trebuie să ne gândim că două treimi din acest buget nu provine din uh, bugetul comunitar. Dar, până la urmă, uh, oricum este o problemă șocantă și cred că uh, și Comisia trebuie, la modul global, să încerce să rezolve aceste probleme financiare. Mulțumesc! Marie-Christine Arnautu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Marinescu, pentru raportul dumneavoastră și mulțumesc tuturor celor care au intervenit și pe care i-am ascultat cu multă atenție. În primul rând vreau să salut munca făcută de EASA, o muncă foarte serioasă și recunoscută la nivel internațional. Sunt însă oarecum surprinsă de felul în care a evoluat această agenție și îmi pun întrebări în legătură cu extinderea constantă a competențelor care încalcă practic competențele OACI, a autorităților naționale și Eurocontrol și riscul de suprapunere a competențelor între aceste organizații este unul foarte real și aceasta ar putea duce la o problemă juridică sau chiar la obstacole administrative care să fie dăunătoare aviației europene și uh, concurenței care ar putea uh, deveni foarte costisitoare. Eu mi-aș dori ca agenția să se centreze doar pe rolul de susținere a autorităților naționale și de coordonare pentru implementarea normelor de securitate uh, de la nivelul OACI. O a doua îngrijorare a, față de Parlamentul maltez și de Senatul italian se referă la un aspect al propunerii Comisiei care nu respectă principiul subsidiarității. Da, unii au reflexul Uniunea Europeană în primul rând, alții se gândesc în primul rând la țara lor. Este cazul meu. E vorba aici de serviciile la sol și pentru drone, procedurile de certificare pe care le propune Comisia și mandatul referitor la actele delegate. În ceea ce privește transferul competențelor de la autoritățile naționale către EASA. Și aici sunt de acord cu raportorul care spune că autoritățile statelor membre pot recupera aceste competențe atunci când le-au fost preluate din motive de securitate, dacă aceste autorități au corectat problemele existente. În ceea ce privește dronele, abordarea europeană are sens atunci când e vorba de reguli de securitate, însă acestea trebuie să se facă în strânsă cooperare cu OACI și să nu oblige statele membre să elimine din legislația națională anumite circumstanțe pe care uh, la nivel european uh, le consideră prea stricte. Deci, uh, cred că abordarea este una protecționistă, absolut necesară pentru a menține și a apăra sectorul aerian european, care este absolut esențial. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bach! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc ca și Comisie pentru propunere, dar în special îi mulțumesc colegului Marinescu pentru raport. Pe mine mă preocupă o chestiune și anume acest transfer de competențe și răspundere din statele membre către EASA. Și întrebarea mea este dacă acest lucru presupune și un transfer a competențelor de, dinspre Eurocontrol către EASA și dacă există deja acorduri în acest sens între Comisie și Eurocontrol. Pentru că dacă răspunsul este da, în sensul că se transferă și competențe de, de la Eurocontrol către EASA. Aș vrea să știu dacă acest lucru corespunde și cu um, concluziile Consiliului din decembrie. Mulțumesc, uh, Isabela Beldemont. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului raportor pentru raport. Permiteți-mi și mie câteva observații succinte. Prima privește articolul 32 și anume serviciile de asistență la sol și gestiunea. Eu cred că este nevoie de o certificare uh, ad- corespunzătoare și nu doar o declarație de a uh, dispune de capacitatea și mijloacele necesare. O următoare observație se referă la drone. Pe viitor, uh, fără îndoială, vom avea o sporire a utilizării acestora. De aceea trebuie să punem ca prioritate pentru dezvoltarea acestei piețe elementul de siguranță. Cred că e nevoie de o gestiune corespunzătoare a certificărilor și licențelor, mai ales că avem de-a face cu o tematică care are și o dimensiune transfrontalieră. De aceea cerințele trebuie să fie comune și, și în ceea ce prive, privește prestarea serviciilor. Se impune și o mai mare claritate în ceea ce privește competențele care pot fi transferate din partea autorităților naționale către Agenția Europeană și, în fine, dacă îmi permiteți încă o observație, cred că trebuie să fim precauți în ceea ce privește un acces, exces de acte delegate pentru că nu putem uh, să împovărăm prea mult uh, operatorii și parlamentele naționale vor avea doar o posibilitate limitată de a interveni prin propriile avize. Mulțumesc! Mulțumesc, Gevine Meissner. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegului Marinescu pentru raport. Am, de fapt, doar trei observații de principiu. Uh, Uh, în lumina cărora voi înainta și amendamentele mele. Această relație dintre Eurocontrol și EA, să știu că există considerente care își doresc să avem în Europa o agenție ca și cea din Statele Unite, dar EASA și Eurocontrol au funcționat bine până acum și s-a spus că structura de până acum uh, va fi menținută. Sigur că EASA trebuie să aibă competențe noi, dar din punctul meu de vedere avem nevoie de amândouă și pe viitor și cred că se impune să avem reglementări europene care să aibă prioritate în fața celor naționale. Avem, uh, ne-am propus și un cer unic european, la care nu s-a ajuns încă, dar uh, în acest sens e nevoie și de cele două instituții cu o bună repartizare a atribuțiilor. În al uh, doilea rând, e nevoie de reguli clare și în ceea ce privește dronele. Eu sunt însă mai liberală și, și mă gândesc că dacă vorbim acum de geofencing, și dacă și dronele mici uh, vor fi echipate corespunzător, um, astfel încât să nu poată depăși anumite altitudini sau uh, uh, granițe, ar fi foarte bine. Însă nu știu cum se poate face din punct de vedere tehnic, astfel încât să nu intervi prea mult în uh, sfera privată. Dacă cineva are o dronă, să poată să o și folosească uh, până la un anume punct. Clar că nu are voie să colideze cu un avion, este evident, dar propunerile trebuie să fie de așa manieră dimensionate încât uh, să existe elementul de siguranță, dar aceste obiecte să poată fi și folosite în continuare. În al treilea rând, știu că în Statele Unite uh, e mai bine reglementată maniera în care sistemele tehnice uh, de recunoaștere reciprocă funcționează între um, obiecte mari, deci aeronave mari și obiecte mai mici. Și trebuie aici să impunem o siguranță la nivel global. Nu se poate ca aeronavele mari să transmită pe alte frecvențe și să nu se poată recunoaște cu celelalte mai mici. Mulțumesc încă o dată. Acum Daniela Iud. Mulțumesc. În ceea ce privește EASA, pe noi ne preocupă foarte mult uh, concentrarea competențelor pentru EASA și ne întrebăm cu ce resurse se vor desfășura aceste atribuții, mai ales uh, dacă EASA va dispune în final de toate aceste atribuții. Mai în plus, ne preocupă și abordarea aleasă în raport în ceea ce privește legătura între EASA și Eurocontrol. Transferul de competențe poate duce la conflicte și confuzie, în special în ceea ce privește un conflict, posibil conflict de interese în ceea ce privește gestiunea tariferelor. Apoi, noi cred că trebuie să avem în vedere o abordare care să prevadă și um, durabilitatea din punct de vedere a mediului, deci ar trebui să avem în vedere rutele cele mai scurte. Apoi, uh, condițiile de lucru și siguranță. Condițiile de lucru în care lucrează pilotii trebuie să fie compatibile cu uh, cerințele de siguranță, pentru că în momentul de față există niște probleme în ceea ce privește condițiile de lucru a piloților care nu mai sunt uh, cele de odinioară. Apoi, siguranța bazată pe performanță. Aici uh, considerăm că sunt uh, supuse riscului menținerea standardelor de siguranță. Uh, Ceea ce privește dronele, cred că acestea se impune să fie preluate în textul acestui uh, raport, cu, concentrându-ne asupra siguranței și a protecției datelor și a sferei private. Mulțumesc, am și eu doar o singură observație pe final. Um, Jackie Foster menționase actele delegate și de îndată ce apare un act delegat știm că Comisia și uh, Consiliul vor să renunțe la actul delegat și să ia o decizie singur. Și avem de fiecare dată această dezbatere. Actele delegate sunt chestiuni extraordinare atunci când este vorba doar de uh, Uh, modificări tehnice. Noi ne se comunică și noi avem trei luni la dispoziție să spunem dacă vrem să fim implicați sau nu, dar noi suntem cei care uh, stabilim dacă este vorba de o chestiune politică unde vrem să ne implicăm sau nu. De aceea, și la ultimul trialog am impus acest lucru. Actele delegate sunt uh, o modalitate extraordinară de a economisi investi timp, dar și de a implica Parlamentul. Și atunci spunem noi dacă e vorba de aspecte tehnice sau vrem să ne și implicăm. Însă toți trebuie să înțeleagă că nu trebuie să avem de fiecare dată această discuție. Tratatul de la Lisabona e bună oară deja de 10 ani e formulat și ar trebui să nu cedăm aici, nu? Că doar nu ne place să spunem că nu mai avem nimic de de spus într-o anume privință. Dacă mai uh, doriți uh, uh, să adăugați ceva, cei patru experți. Dacă nu este cazul, am nu înainte de a da cuvântul domnului raportor, am să ofer posibilitatea și comisiei să intervină, mai ales după ce m-am mintit actele delegate. Filip Cornelis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întristează faptul că suntem menționați doar în contextul actelor delegate. Sper să existe și alte teme care să ne unească, nu doar acesta. În primul rând, aș vrea să mulțumesc și să felicit uh, pe raportor, pe domnul Marinescu, pentru acest proiect de raport. Știm că este un text uh, dificil la acest raport și uh, dânsul și-a adus contribuția cu foarte multe propuneri. Multe amendamente pe care le propune raportorul și care întăresc sistemul de siguranță în domeniul aviației, uh, de asemenea EASA, și este un lucru pe care îl salutăm și este binevenit. Principalul obiectiv al acestei propuneri, după cum am văzut, uh, este susținut de raportul Marinescu, un lucru pe care îl salutăm și am remarcat acest lucru în dezbaterea din această dimineață. De fapt, obiectivul textului este acela de a asigura tranziția către un cadru mai performant care să țină cont de riscurile existente, iar, pe de altă parte, să facă schimbări care să ne permită o mai mare eficiență în utilizarea resurselor, atât la nivel european cât și național. În al treilea rând, ar trebui să eliminăm câteva din lacunele existente care au fost detectate în sistemul de reglementare, de exemplu cibersecuritatea sau altele, lucru de asemenea susținut de raportor și, în sfârșit, al patrulea obiectiv este acela de a rezolva mai bine decât în trecut interdependența care există între siguranța în domeniul aviației și alte domenii cu importanță tehnică, cum ar fi securitatea, protecția mediului și așa mai departe. La aceste puncte dorim să îmbunătățim textul și acest lucru a fost menționat de mai mulți membri ai Parlamentului în dezbaterea de acum. Câteva comentarii mai uh, concrete, referitor la ultimul punct, interdependența. În domeniul securității ați observat probabil că obiectivul nostru nu era acela de a spori competențele EASA, pentru că EASA nu este o agenție responsabilă de securitate în domeniul aerian, ci ne dorim ca EASA și autoritățile de reglementare europene în general să țină cont mai bine de această interdependență. S-a vorbit în această dimineață de un exemplu foarte clar al zonelor de conflict și uh, securitatea pentru aceste zone de conflict în care securitatea și siguranța practic merg mână în mână. Și pot să vă spun că la dezbaterile din Consiliu textul a fost uh, practic uh, întărit la acest punct și sperăm ca și Parlamentul să susțină această schimbare. În domeniul mediului, am subliniat importanța interdependențelor pentru ca ea să se țină cont pe deplin de ele și exemplul care a fost uh, uh dat aici, uh, trecerea spre aeronave mai ușoare, care au nevoie de mai puțin combustibil, însă trebuie să ne asigurăm și că aceste aeronave sunt uh, sigure și să vedem și care sunt beneficiile pentru mediu. Acesta este obiectivul principal pe care îl avem. În acest context, așa cum s-a spus aici, trebuie să ținem cont de standardele ICAO și credem că acest lucru este esențial pentru siguranță. Noi propunem o schimbare față de regulamentul actual pentru a avea o copie identică, practic, unul la unul a standardelor aplicate pentru standardele de mediu uh, se propune aceeași abordare ca pentru standardele archeo și anume să le susținem a priori, unul câte unul. Nimeni altcineva în lume nu face acest lucru și de altfel noi avem o poziție de negociere în archeo tocmai pentru a ajunge la standardele cele mai bune la nivelul mediului, pentru că oricum le vom adopta. Acum, dacă trecem la problema Eurocontrol și relația cu EASA, aș vrea să vă reamintesc că noi nu schimbăm practic responsabilitățile EASA în ceea ce privește uh, gestiunea controlului de trafic. Acest lucru s-a făcut deja în 2009 de către Parlament, când EASA a primit mai multe roluri în ceea ce privește siguranța ATM, gestionarea dronelor și așa mai departe. De-a lungul anilor, ea s-a început să-și îndeplinească responsabilitățile și este adevărat că uneori s-a pus problema duplicării eforturilor între EASA și Eurocontrol, lucru care este normal într-o perioadă de tranziție însă pot să vă spun că la momentul actual lucrăm între Comisie, Eurocontrol și EASA pentru a face o listă foarte clară, să vedem cine este responsabil pentru ce, pentru ca fiecare să-și asume sarcina și să nu există o suprapunere de sarcini sau um, uh, eforturi făcute în plus. Deci e nevoie de o clarificare. Acum, în ceea ce privește taxele aplicate, propunerea noastră este ca EASA să fie parțial uh, finanțată și să beneficieze de pe urma taxelor uh, pe rute, un lucru care este dezbătut la nivelul uh, industriei. Acum, în ceea ce privește autoritățile naționale, Eurocontrol, tot ce are legătură cu ATM este finanțat de către industrie. Singurul lucru care nu este inclus în ziua de astăzi este uh, această sarcină de monitorizare a EASA. Deci, propunem acest lucru care este logic și care a existat în cadrul ATM de mulți ani. Pe de altă parte, adăugăm această posibilitate și transferăm niște fonduri. Nu mai e nevoie să schimbăm legislația în ceea ce privește taxele pe rută pentru a putea transfera anumite fonduri spre EASA. Deci facem posibil acest transfer, dar nu îl impunem, deci nu este o obligație. Și acest lucru se va face fără să se crească costurile pentru utilizator, pentru companiile aeriene, pentru că va fi vorba de un transfer și nu de taxe suplimentare. De altfel, credem că se pot face chiar economii prin această propunere pentru contribuabil și pentru utilizatori în general. Un ultim comentariu referitor la drone care sunt uh, menționate în această propunere de regulament. Este un uh, domeniu nou, emergent, așa cum s-a spus aici, și există un consens uh, că e nevoie de acțiune, de altfel există oportunitatea acum de a face lucrurile bine, pentru că o luăm de la zero și pot să vă spun că după un an sau doi ani de discuții, chiar și incluzând aici raportul doamnei Foster, există un consens care apare în legătură cu abordarea pe care ar trebui să o avem față de siguranța dronelor. Pentru a ajunge la un echilibru între libertatea de a se dezvolta și siguranța celor de la sol și celorlalți uh, utilizatori ai spațiului. Există și alte probleme, cum ar fi geofencing-ul și altele care au fost menționate și care trebuie rezolvate. Însă, la momentul acesta, ne întrebăm câte din aceste aspecte trebuie incluse în acest regulament. Și părerea noastră ar fi să nu includem toate detaliile în acest regulament, pentru că nu am făcut-o așa pentru alte domenii în uh, sectorul aviației. Nu am inclus uh, câte ieșiri de urgență ar trebui să existe pe o aeronavă. Toate acestea sunt detalii care le lăsăm pe mâna tehnicienilor. Însă ar trebui să spunem că trebuie să existe un număr suficient de ieșiri de urgență și același lucru l-am dorit și pentru drone. Să stabilim niște cerințe esențiale care să fie propuse în anexe cu o serie de uh, reguli procedurale, așa cum facem și în alte domenii pentru aviație. Și știu că este tentant să adăugăm cât mai multe detalii. De fapt, detaliile vor fi elaborate de către ASA, ele nu sunt încă acolo, dar vă rog să ne dați timp pentru a putea ajunge la aceste detalii esențiale. Pentru că altfel, pe viitor, oricum, tehnologia se va schimba și vom fi practic blocați pentru că regulile nu se vor putea adapta. Un ultim comentariu acum. Impresia noastră este că nu este vorba aici de un proiect legislativ uh, foarte controversat. Există un consens destul de larg la multe aspecte, bineînțeles însă că vor exista și amendamente și pot să spun că sunt uh, îmbunătățiri clare pentru sectorul aviației care se fac. Autoritățile naționale și nivelul european așteaptă pentru acest lucru, pentru a face adaptările necesare. De aceea vreau să lansez aici uh, un apel Sper să finalizăm rapid acest document și aceasta să ne permită să facem adaptările necesare pentru detalii și să adaptăm niște reguli mai detaliate, de exemplu, pentru siguranța dronelor. Domnule președinte, mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și înainte de a-i da acum cuvântul domnului raportor, vreau să mă corectez. Tratatul de la Lisabona a fost adoptat acum șase ani, deci în 2010, acum 6 ani, nu acum 10 ani, îmi cer scuze. Și acum are cuvântul domnul Marinescu. Comments regarding uh, national authority versus competence. Mulțumesc, domnule președinte. Noi uh, am ținut cont de raportul doamnei Foster, uh, care a fost votat uh, la Parlament. De asemenea, trebuie să ținem cont de raportul votat în urmă cu trei ani de Parlament legat de EASA. A fost un raport legislativ, care știm că acum este blocat la Consiliu. Și în acest raport am acceptat să avem doar o singură autoritate, nu mai multe, și am înlocuit uh, numele acestei autorități. De ce? Pentru că pentru mine aviație înseamnă în primul rând siguranță. Nu poate exista niciun fel de aviație dacă nu există siguranță. Deci nu cred că uh, trebuie să spunem uh, Agenția Europeană pentru Aviație și pentru Siguranță. Și Trebuie să vedem ce s-a întâmplat în 2009, când am uh, înființat Autoritatea Națională de Supervizare prin regulamentul SES. Iată, acum putem ajunge în sfârșit la concluzia că aveam nevoie de o singură autoritate și asta din mai multe motive, nu doar din aceasta. Acum, în legătură cu uh, condiții de siguranță socială, am introdus un amendament referitor la această temă este deja inclus în regulament și din punctul meu de vedere este suficient. Referitor la aeroporturi, într-adevăr există sau ar putea fi o excepție pentru micile aeroporturi, însă majoritatea aeroporturilor vor fi incluse în reglementare. Acum, taxele pentru Eurocontrol și conflictul de interese. Eu cred că acum putem vorbi despre conflict de interese, pentru că Eurocontrolul primește bani din aceste taxe pe rută și în același timp este un organism care evaluează performanța, analizează schema de performanță pe care, uh, prin care practic se hotărăsc tocmai aceste taxe pe rută. Acest lucru se rezolvă prin regulamentul pe care l-am votat în urmă cu trei ani, SES Plus, și am spus că ar trebui să existe o organizație europeană independentă pentru aceasta. Deci aici am introdus un amendament pentru a clarifica competențele, pentru a nu dubla eforturile între Eurocontrol și EASA. Și aici cred că este suficient. Vă mulțumesc încă o dată pentru comentarii. Voi ține cont de amendamentele dumneavoastră și vreau să mulțumesc uh, tuturor experților prezenți astăzi aici. Și, domnule președinte, aș avea o întrebare dacă ar mai fi timp la dispoziție. Mai avem 9 minute. Am nevoie de un răspuns succint. Da, Vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumiți cu categoriile propuse de EASA în avizul tehnic. Și care este părerea dumneavoastră în legătură cu două categorii? Fără risc, prima categorie, fără risc, funcție de teste și uh, celelalte. Mulțumesc! Who wants to ask? As I um, explained, um, our main concerns are da, v-am explicat care sunt îngrijorările noastre legate de categoriile deschise. Și noi ne-am dorit să avem uh, o categorie uh, fără risc nedăunătoare ca pentru alte obiecte, și o categorie care să țină cont în mod proporțional de riscuri, dar care să depindă de alte reguli. Pentru că uh, categoriile deschise, așa cum s-a spus, uh, practic um, nu au fost publicate detaliile finale de către EASA și, așa cum apare acum, uh, pare a fi mult mai periculoasă, mult mai riscantă decât așa cum o prezintă cei care au făcut propunerea. Mulțumesc foarte mult. Încheiem acum astfel dezbaterea. Termenul de depunere a amendamentelor este 8 iunie, ora 12 și aș dori să le mulțumesc încă o dată invitațiilor noștri și sper că a fost o dezbatere interesantă și pentru dumneavoastră, iar acum putem trece la următorul punct pe ordinea de zi. So we have to continue. Trebuie să reluăm, vă rog să luați loc sau să părăsiți uh, sala. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurilor de transport din Europa Centrală și de Est. V-aș ruga să părăsiți uh, sala pentru că trebuie să ne continuăm dezbaterile sau să luați loc și e valabil și pentru comisie. So, noch einmal. Die Verbesserung. Încă o dată. Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurilor de transport din Europa Centrală de Est. Raportor este domnul Thomas Piotru Poreba, căruia îi și dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mă bucur că astăzi avem ocazia să discutăm proiectul meu de raport care se referă la modul în care am putea îmbunătăți legăturile și accesibilitatea infrastructurii de transport în Europa Centrală și de Est. În opinia mea, reprezintă de fapt un element cheie a politicii europene în domeniul transporturilor sau respectiv ar trebui să devină un element cheie în următorii ani și voi încerca să prezint câteva argumente în favoarea acestei afirmații. Eu cred că astăzi putem spune că datorită deciziilor anterioare pe care le-am luat atunci când este vorba de rețelele transeuropene de transport, TNT, și facilitatea conectarea Europei și implementarea politicilor care vizează infrastructura de transport. Uh, acestea sunt în funcțiune și vor acționa până la mijlocul anilor 20. Cred că a venit momentul să discutăm și alte chestiuni importante, în special atunci când este vorba de provocările cu care ne confruntăm atunci când um, vorbim despre conectarea adecvată în statele membre, în special atunci când este vorba de statele uh, din Europa Centrală și de Est. Este vorba de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Ungaria, Slovenia, Croația, România și Bulgaria. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte vis-a-vis -vis de principalele probleme cu care ne confruntăm în momentul de față atunci când vorbim despre conectivitate în Europa Centrală și de Est. Eu consider că una dintre problemele cheie se referă la lipsa de coeziune din punct de vedere social, economic și teritorial. De aceea, toate investițiile um, ar trebui să se concentreze asupra îmbunătățirii conectivității în aceste zone din Europa Centrală și de Est și sunt foarte importante și mă refer aici în special la proiectele legate de transport care ar trebui să vină cu un plus de competitivitate pentru companiile uh, locale și să și atragă investiții suplimentare în aceste zone din Europa astfel de proiecte ar trebui să genereze șanse pentru o mai bună dezvoltare economică și socială în această parte a Europei. Cum ar trebui înțeleasă o mai bună conectivitate între aceste zone din Europa? O mai bună accesibilitate, mai bună conectivitate, inclusiv prin intermediul căilor ferate și a transportului aerian, ar trebui să reprezinte un pilon de bază care să ne permită să ne protejăm chiar mai bine frontierele externe din Est și, prin urmare, Europa în ansamblu. E vorba aici și de infrastructură critică, uh, care se încadrează la pilonul de asigurare a securității fiecarei țări. Și dacă ne uităm către est, se impun și legături între nord și sud. Cred că investițiile în acest tip de infrastructură s-ar putea traduce prin mai multă securitate pentru Europa Centrală și de Est. De aceea, în raportul meu, am dorit să subliniez necesitatea de a eficientiza legăturile de transport între diferitele regiuni, în special în partea estică a Europei. Mai multe regiuni din Est ar putea face parte din rețeaua TNT, ceea ce ar putea duce la mai multe oportunități pentru crearea de locuri de muncă și la mai multă competitivitate în Europa Centrală și de Est. Acești pași sunt foarte importanți și îi regăsim deja în uh, proiecte precum Rail Baltica și aici aș dori să salut angajamentele asumate atât de Comisia Europeană cât și de statele membre implicate. Apreciem uh, de asemenea și hotărârea noului guvern polon care consideră Rail Baltica ca unul dintre principalele proiecte de transport care ar trebui să fie pus în aplicare în anii următori. Cu siguranță trebuie să facem mai mult pentru a ne asigura că fructificăm uh, rezultatele obținute până acum. Consultări au avut deja loc și mă refer la Parlamentul European, la Parlamentele Naționale, la Comisia Europeană. Via Carpatica, Carpatia, care este proiectul la care mă refer acum, care începe din Lituania și uh, continuă până în Grecia, reprezintă un proiect extrem de important și cred că reprezintă unul dintre acele proiecte uh, de transport stradale care ne-ar putea reuni, uh, aduce mai aproape uh, statele implicate care este un proiect uh, de căi ferate care ar putea contribui și la un plus de securitate la frontierele estice. Sigur că aceste investiții presupun fonduri adecvate și cred că statele membre din uh, Europa Centrală și de Est și Comisia Europeană ar trebui să uh, facă mai multe pentru a-și coordona acțiunile în această privință. Obiectivul este acela de a garanta o mai mare coerență a tuturor acțiunilor întreprinse. Indiferent dacă vorbim de proiecte în domeniul rutier, maritim sau în domeniul căilor ferate. Important este să se identifice sinergii, mai ales în domeniul finanțării. Și mă refer aici la conect facilitatea conectarea Europei, Banca Europeană pentru Investiții, BERD și nu numai. Același lucru este valabil și pentru utilizarea cât mai rapidă a fondurilor disponibile din uh, Fondul European pentru Investiții Strategice EFSI. Acest lucru ne-ar ajuta să implementăm, implementăm mai bine toate proiectele de infrastructură de transport din această parte a Europei. Cooperarea macroregională reprezintă un aspect esențial uh, Um, mai ales atunci când se bazează prin mecanisme de guvernanță inovatoare. Probleme legate de chestiuni de transport care nu pot fi soluționate de către statele membre individuale ar putea să-și găsească o soluție prin colaborare. Aceste cerințe se Uh, dar și experiența căpătată din uh, proiectele care au vizat uh, până acum zona Baltică și zona Adriatică și zona Dunării ar putea fi folosite și într-o potențială strategie pentru regiunea carpatică. Atunci când vorbim de diferite modalități de transport, maritim, rutier și CFR, în această zonă a Europei, cred că ar trebui să ne concentrăm asupra promovării intermodalității prin uh, noduri de transport. E important să facem uh, mai multe atunci când uh, este vorba de transporturile pe căi ferate. Este clar că căile ferate care funcționează așa cum trebuie sunt subdezvoltate în această parte a Europei. Statele membre din Europa Centrală și de Est ar trebui să înțeleagă acest lucru și să-și îmbunătățească cooperarea în anii următori. O dezvoltare corespunzătoare în Europa Centrală și de Est nu va fi posibilă fără investiții le aferente în infrastructura de transport. Un alt lucru pe care am vrut să-l menționez în raportul meu și sper că uh, susțineți această adăugire este fructificarea potențialului Europei Centrale și de Est atunci când este vorba despre transportul maritim intern, în special transportul pe Dunăre. Dunărea este foarte importantă și statele membre ar trebui să facă mai multe pentru a garanta o mai bună navigabilitate. Mai există și alte râuri în această regiune a, cărui, a căror potențial nu a fost încă folosit pe deplin. O, râul Oder, între Oder și Dunăre s-ar putea construi un nou uh, canal și uh, de care ar putea beneficia trei state membre. Am putea face mai multe în regiune și atunci când vorbim despre porturile maritime, atât de la Marea Baltică cât și de la Marea Neagră. Mm, în special atunci când vorbim despre energie și securitatea aprovizionării cu energie. În raportul meu vorbesc și de alt element. Instalațiile subacvatice nu trebuie să îngreuneze dezvoltarea portoară și nu ar trebui să creeze bariere atunci când vorbim de cerințe pe care le avem pentru intrarea în port. Și mă refer aici în speță la proiectul Nord Stream, care nu este benefic atunci când vorbim de accesibilitatea anumitor porturi, în special porturi din Polonia. Dragi colegi, în calitate de raportor aș dori să vă asigur că sunt deschisă pentru sugestiile dumneavoastră. Sper că, sau consider că conectivitatea pentru Europa Centrală și de Est este foarte importantă și Aștept cu interes opinia dumneavoastră și sper că cooperarea noastră se va uh, face în baza următorului principiu și anume ca acest raport să fie un text în care să includem și uh, linii directoare strategice care să ne ajute în anii următori pentru a dezvolta o mai bună infrastructură în regiune, pentru a îmbunătăți accesibilitatea și conectivitatea în Europa Centrală și de Est. Aș dori să includ în raport și anumite prevederi în baza cărora noi, Consiliul, Parlamentul European și Comisia Europeană să poată colabora mai bine pe viitor atunci când este vorba de proiectele de transport care ar trebui să vină cu soluții benefice pentru această parte a Europei. Este esențial pentru că nu vorbim doar de legătură de transport și accesibilitate. Nu e vorba doar de eliminarea unui uh, decalaj de dezvoltare între statele membre. Nu este vorba doar de a încerca să uh, accelerăm dezvoltarea economică a Europei Centrale și de Est, ci este în primul rând vorba despre sporirea securității și siguranței în întreaga Europa. Eu cred că legături eficiente de transport, fie că vorbim de căi navigabile, uh, șosele sau căi ferate, în această parte a Europei Centrale și de Est, reprezintă posibilitatea de a îmbunătăți în același timp și sentimentul de securitate și siguranță, nu doar pentru locuitorii din această zonă a Europei, ci și pentru întreaga Uniune Europeană. și este un aspect care ar trebui să devină unul din principalele mesaje care ar să rezulte din textul la care lucrăm. Sper că puteți fi de acord cu aceste sugestii pe care le-am prezentat și, așa cum vă spuneam, aștept cu interes cooperarea cu dumneavoastră pe marginea acestui text. Și vom ține cu siguranță legătura. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Andor Deli are acum cuvântul. Elsősorban üdvözölni szeretném Poreba kollégám a jel... Mulțumesc foarte mult! Doresc să-l felicit pe domnul Poreba. Cred că raportul său constituie o foarte bună bază de lucru pentru noi și, după cum a anunțat deja, va fi foarte deschis propunerilor de amendamente. Noi, din partea PPE, vom face câteva propuneri și ce am dorit să salutăm în mod special este că această propunere se află acum pe ordinea de zi în atenția noastră. De asemenea, sperăm că acest raport va constitui și un îndemn pentru Comisia Europeană și va determina Comisia să dezvolte acest subiect. În ce privește propunerile raportorului, găsesc că este, găsesc că este foarte pozitiv că acest raport insistă asupra unei orientări orizontale, este un aspect foarte important. Este important ca legătura nord-sud să poată fi consolidată, iar statele membre aflate pe această rută trebuie să se implice. Via Carpatia va juca un rol foarte însemnat. Găsesc că este foarte important de asemenea să subliniem că granițele de est ale Uniunii Europene sunt foarte importante și că accesul la această linie conectoare va avea un efect foarte bun asupra statelor noastre, dar și asupra statelor vecine, asupra Belarusului, de pildă, dar și asupra statelor din Balcanii Occidentali. și există un rol important la aceste uh, granițe răsăritene, dezvoltarea infrastructurii, a rețelelor uh, de interconectare pot juca un rol important asupra dezvoltării economice a statelor vecine. Ceea ce poate să contribuie și la o stabilitate politică în aceste state vecine. Avem și alte propuneri, idei pentru a îmbogăți acest text, de pildă în ce privește mecanismele de finanțare ale proiectelor de infrastructură, pentru că sunt aspecte foarte importante. Ieri, doamna comisar Bulț ne-a expus punctele de vedere în cadrul grupului țărilor de coeziune. Mai avem încă multe de învățat în acest domeniu și mai avem multe de făcut. Observațiile noastre le vom concentra în propuneri de amendament, le vom transmite raportorului și sperăm într-o bună colaborare. Mulțumesc! Mulțumesc, Claudia Țapardel! Mulțumesc, domnul președinte. Rând aș dori să-i mulțumesc și eu colegului nostru Poreba pentru munca depusă la realizarea acestui draft de raport. Într-adevăr, și noi feedback-ul grupului social-democrat este unul pozitiv pe acest raport și, într-adevăr, este foarte important că un astfel de raport, fie el și din proprie inițiativă, este discutat în Comisia de Transport a Parlamentului European și, evident, că așteptăm și feedback-ul Comisiei Europene pe acest raport. În mare, documentul cuprinde toate aspectele generale ale necesităților de dezvoltare ale infrastructurii pe toate modurile de transport și consider că punctează corect și echilibrat situația infrastructurii din zonă, luând în calcul atât lipsurile, dar și oportunitățile care trebuie abordate pe viitor. În ceea ce privește prioritățile țărilor din Europa Centrală și de Est, este evident că acestea țin pe de o parte de conectivitatea și interoperabilitatea rețelelor de transport, iar pe de altă parte de recuperarea decalajului față de Europa de Vest. Un alt aspect pe care aș vrea să-l menționez aici este că pe lângă aceste două priorități trebuie avut în calcul și potrivirea planurilor de dezvoltare cu considerentele de mediu stabilite la nivelul Uniunii Europene și cred că în acest sens o primă soluție pentru atingerea acestor obiective constă într-o mai bună cooperare între autoritățile naționale și cele europene. În ceea ce privește rețeaua TEN-T, consider că ar fi benefică consolidarea cooperării, mai ales la nivelul rețelei CORA planului, cu mențiunea că aceasta trebuie să se întâmple cu acordul și după posibilitățile statelor membre. Strategiile care vizează macroregiunile pot fi considerate instrumente de coordonare, și oportunități de schimb de know-how, dar vreau să subliniez că acestea depind încă de bugetul fiecărui participant și este un aspect foarte important pentru că fără o contribuție din partea fiecărui participant nu putem demara și implementa aceste pro, uh, proiecte. În ceea ce privește promovarea multimodalității, este evident că aceasta poate aduce mari beneficii zonei și în acest sens susțin crearea unor mai bune conexiuni între căile navigabile interne și cele feroviare, precum și între căile navigabile interne, căile feroviare și căile rutiere pe lângă considerentele evident de ordin comercial diversificarea modalităților de transport s ar înscrie și în viziunea europeană pentru mediu și iarăși am puncta și la cerințele ce țin de exigențele privind mediul. Totuși, statele membre au nevoie de flexibilitate și aș vrea să accentuez lucru, acest aspect, că au nevoie de flexibilitate în a decide combinațiile modale, precum și ritmul de schimbare de la un mod de transport la altul tot în contextul discuției pe coordonare, aș dori să reamintesc obligația statelor membre de a întreține corespunzător căile navigabile interne aflate în subordine. Referitor la Dunăre, deoarece este, să spunem, unul dintre râurile care traversează această zonă, avem deja două rânduri de concluzii semnate de statele riverane în anul 2012 și în anul 2014 și urmează un nou rând cu, cu ocazia zilelor tentii de la Rotterdam, și eu sper ca această întâlnire de la Rotterdam să întărească angajamentele luate și statele membre să-și îndeplinească obligațiile. Pentru că Dunărea reprezintă o punte importantă între estul și vestul continentului și, evident, că are un potențial comer comercial foarte mare și, de asemenea, un impact mic asupra mediului. Pe termen lung putem spera că finalul acestui fluviu, prin vărsarea în Marea Neagră și, evident, prin portul Constanța, să fie simetric în dezvoltare cu portul Rotterdam, funcționând ca o poartă către est și, de asemenea, și ca o poartă dintre est spre vest. Și cred că ar fi necesară o dezvoltare în ceea ce privește transportul maritim și către estul Europei, pentru că face legătura cu restul lumii și trebuie să conștientizăm acest lucru evident având ulterior o altă cale de transport, cea internă pe Dunăre, care poate să meargă către vestul Europei. În ceea ce privește accesarea fondurilor europene și finanțarea, evident că dimensiunea proiectelor de infrastructură, mai ales pentru infrastructura mare, necesită completarea granturilor din fondurile europene cu ajutorul unor instrumente financiare și, de asemenea, și implicarea sectorului privat prin parteneriate public-private totuși experiența a dovedit că există încă probleme la capitolul finanțare probleme care vin mai ales din lipsa de experiență în a concepe și a coordona proiecte care implică mai mulți actori și în acest sens susțin pe, pe deplin ideea de îmbinare a granturilor europene cu alte instrumente financiare, dar aș dori în același timp ca Uniunea Europeană să aibă în vedere și sprijinul din punct de vedere al expertizei, al know-how-ului pentru statele central și est europene, pentru ca acestea să poată beneficia la maxim de aceste oportunități în ceea ce privește implementarea, un lucru esențial pe care aș dori să-l menționez se referă la simplificarea procesului de obținere a autorizațiilor pentru proiectele de infrastructură. Așa cum se remarcă și în opinia venită din Comisia Regi, avem nevoie de o simplificare urgentă a acestui proces, care de, mai, de cele mai multe ori este lung, foarte greoi și chiar imprevizibili. Aceasta este o problemă care ține la prima vedere de fiecare stat membru în parte, dar, în realitate, poate că ar trebui să profităm de acest raport pentru a discuta și despre achiul european, pentru a afla dacă acesta servește sau nu nevoilor noastre actuale și cum putem să adaptăm achiul european la noile cerințe. În ceea ce privește aspectele externe, Dincolo de aspectele, să spunem, interne ale discuției pe infrastructură, sunt convinsă că este oportun și absolut necesar să luăm în considerare și posibilitățile de conectare ale infrastructurii Uniunii Europene la vecinii săi. Și cred că, de fapt, acesta este și obiectivul, pentru că, din punct de vedere economic, transportul reprezintă instrumentul esențial al relațiilor comerciale. Uh, raportul domnului Poreba vorbește despre îmbunătățirea conexiunilor cu Ucraina și Balcanii de Vest, două piețe cu un potențial semnificativ pentru Uniunea Europeană și apreciez acest lucru. Însă susțin această, evident aceste două propuneri, dar aș vrea să mai vin cu o propunere și anume conectarea la coridorul de transport Europa-Caucaz-Asia. În prezent, coridorul acesta reprezintă calea principală pentru transportul de mărfuri între Europa și China și reprezintă și o alternativă la rutele prin, prin teritorii în care UE își extinde încă sancțiunile. De aceea, prin incorporarea acestui proiect, Europa ar beneficia de o viziune strategică în zona Caucazului de Sud pe trei componente: transport, energie și politică externă. De asemenea, așa cum am discutat și așa cum știm cu toții, transportul este vital și pentru turism și cred că am ridicat această problemă de foarte multe ori iar turismul este vital pentru anumite zone și regiuni din Europa. Așa cum elaborăm rețele de infrastructură care să deservească parcuri industriale sau așa cum chiar anumite companii mari multinaționale uh, condiționează deschiderea de fabrici de existența infrastructurii necesare în zona sau regiunea respectivă, la fel aș dori și aș vrea să văd cum rețelele europene iau în calcul și potențialul imens, dar nevalorificat al anumitor zone turistice. Deci mai durează doar un, uh, un minut. De foarte multe ori, turiștii își doresc să ajungă în anumite zone din Europa Centrală și de Est și din toată Europa, cu un potențial turistic imens, dar nu au această conectivitate și accesibilitate. Sunt nevoiți să aterizeze în capitala statului respectiv și abia apoi să găsească un alt mijloc de transport care de foarte multe ori nu este bine conectat. Ultimul aspect pe care aș vrea să-l menționez este cel care ține de spațiul Schengen. Evident că în acest ă, raport discutăm despre infrastructură, dar totuși infrastructura este esența sau reprezintă esența mobilității europene cu toate acestea, în ultimul timp, uh, multe țări ridică bariere în loc de a le elimina. Mai mult decât atât, România și Bulgaria sunt două țări care îndeplinesc de foarte, foarte mult timp toate cerințele tehnice și absolut toate cerințele necesare de aderare la spațiul Schengen. Minute um. Moment mal. Die Minute ist um und wenn jeder so Președintele vă întrerupe, a trecut acel minut, dacă fiecare va interveni atât de mult, nu ne mai putem concentra pe subiectul raportului. Sigur, vom avea alte ocazii să vorbim despre Schengen. Vă rog să rămâneți la subiect. Exact, mai am o singură frază ca să termin prezentarea mea. Fiind raportor din umbră, cred că îmi puteți oferi îngăduința de a avea o prezentare mai largă. Mulțumesc frumos! În final, și aș vrea ca acest raport din proprie inițiativă să aibă un feedback și la nivelul Comisiei Europene și aș dori ca uh, prin acest raport Comisia Europeană să înțeleagă realitățile existente și să uh, înțeleagă și necesitatea elaborării unei strategii clare și coerente pentru dezvoltarea infrastructurii în Europa Centrală și de Est, o infrastructură care trebuie să fie integrată cu strategia TEN-T. Cred că este evident că fără o astfel de strategie și fără o susținere financiară adecvată, nu vom avea niciodată la nivel european o dezvoltare integrată și echilibrată a infrastructurii de transport între est și vest și nici o dezvoltare economică corectă și echilibrată. Vă mulțumesc frumos! Aber leider muss ich das zum Anlass nehmen, dass wir eine Redezeit din uh, păcate, acum va trebui să limitez intervențiile la 5 minute. Dacă toți vor vorbi 10 minute, nu uh, ne respectăm timpul ședinței. Da, pot să intervin și eu ceva, pentru că, uh, sigur, Pavel Telicca este raportor din umbră, dar am vrut să fac o observație, pentru că și Dunărea se află uh, în uh, centrul atenției și uh, noi am menționat mereu Dunărea ca o cale de uh, acces de la Marea Neagră până la Atlantic. Este foarte important, într-adevăr. Dau cuvântul acum lui Pavel Telișca. Mulțumesc. Îmi pare rău că nu am putut fi aici atunci când raportorul a prezentat. Am avut mai multe rapoarte în același timp, trebuia să fiu în același timp în trei locuri. Acum, referitor la acest raport, eu nu sunt un fan al unor rapoarte care să se centreze doar pe o parte a UE. Întotdeauna îmi place să abordăm problemele, chiar dacă se pune accentul pe anumite părți ale Europei, dar la nivel general. Există uh, câteva comentarii foarte legitime aici, însă aș spune de asemenea, așa cum se întâmplă și în Europa Occidentală și acum divizăm Europa, țările din Europa uh, Centrală și de Est, chiar și a mea, n-au utilizat foarte eficient fondurile europene. Asta din mai multe motive. De exemplu, faptul că proiectarea, planificarea nu era bine pregătită, nu se făceau evaluările de mediu și așa mai departe însă unele dintre fondurile pe care le-am utilizat uh, până la urmă ar fi trebuit poate să fie mai, mai mari decât uh, cele pe care le-am obținut până la urmă. Al doilea comentariu. Nu s-a pus suficient accent în acest proiect pe siguranță și securitate. În amendamentele mele am să încerc să um, adaptez această situație. În al treilea rând, este un raport uh, despre Europa Centrală și de Est, însă uh, principal uh, se referă la țările de Est, la Balcanii Occidentali și practic lipsește centrul Europei într-o oarecare măsură. Se acordă atenție axului nord-sud, est-vest, deci cred că privirea de ansamblu pe care o avem ar trebui să fie una mai complexă. Un alt element pe care l-aș uh, sublinia aici. Doamna comisar Bulci uh, ne vorbea ieri despre finanțarea de tip blending. Putem utiliza în mai multe feluri acest blending și raportorul vorbește despre sinergii între instrumentele financiare, însă eu aș spune nu doar sinergii, și anume să nu existe conflicte, ci să existe o adevărată complementarietate între aceste instrumente financiare. Asta ar trebui să fie principalul nostru obiectiv. Înțeleg faptul că raportorul se centrează pe um, partea rutieră, însă există aici uh, un dezechilibru cu partea feroviară. Raportorul spune că, uh, din punct de vedere al mediului, pentru uh, circulația rutieră e nevoie de infrastructură, dar eu cred că trebuie să se ajungă la un echilibru mai bun între diferitele modalități de transport să nu rămânem doar pe uh, circulația rutieră. Acum, referitor la finanțare, se vorbește despre concurență loială, despre sistemul de taxare și face referință la caracteristici specifice în anumite state membre. Cred că ar fi bine să reintroducem sau să analizăm din nou sistemul european de taxare rutieră pe viitor în Europa. Cred că este o propunere importantă pe care aș dori să o fac aici pentru ca ea să fie abordată la nivel mai integrat decât se face la ora actuală. Cred că nu e cazul acum uh, să analizez în detaliu toate amendamentele pe care le voi propune, dar vreau să atrag atenția asupra dezechilibrelor existente și probabil că nu vă va surprinde dacă vă voi spune că voi introduce uh, elemente uh, care țin de Republica Cehă. E adevărat că se menționează Dunărea, se menționează uh, țările baltice, dar nu se menționează coridoarele est-vest și alte lucruri care sunt importante pentru mine. Deci, iată, avem un punct de plecare foarte bun, nu cred că vor exista probleme prea mari, voi introduce amendamente pentru a echilibra un pic uh, raportul, pentru a insista asupra uh, Uh, siguranței și securității, pe finanțare, pe sistemul de taxare uh, rutieră și așa mai departe. Și aștept să lucrez alături de raportor pentru a ajunge la un text de consens. Mulțumesc! Davos Skelec, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Spaniola. Vreau să mulțumesc, domnul... E zapravo uh, nați... Vreau să mulțumesc uh, colegului Poreba pentru acest raport. Este o temă <coughs> foarte importantă, pentru că există în continuare o diferență foarte mare în cadrul transporturilor între țările cele mai dezvoltate din Europa, țările occidentale, și țările din uh, Europa Centrală și de Est. Și cred că trebuie să acordăm o foarte mare atenție acestei regiuni în comisia noastră și în alte comisii, unde se abordează politicile de finanțare a dezvoltării, politici de coeziune. Cred că este esențial faptul că s-au făcut multe investiții și se investește foarte mult în continuare în uh, infrastructura feroviară. Și e adevărat că lipsa de infrastructuri feroviare în Europa Centrală și, și de Est are consecințe foarte grave la nivelul pasagerilor și a transportului în general. Mai mult decât atât, aceasta ne împiedică să atingem obiectivul pentru 2030 și anume să reducem emisiile de dioxid de carbon în domeniul transporturilor. Trebuie să ajungem la sinergii între diversele fonduri disponibile pentru statele membre și aceasta aplicând o serie de condiții, de criterii care se reflectă în legislația TNT și în mecanismul de conectare a Europei. În felul acesta putem garanta că fondurile europene sunt cu adevărat uh, utilizate uh, pentru proiecte durabile pe termen lung. Trebuie să ajungem la o mai mare interconectare și la o mai mare accesibilitate la infrastructurile din uh, regiuni dar ar trebui să avem și alte obiective în vedere, cum ar fi, de exemplu, reducerea contaminării aeriene, reducerea cazurilor de efect de seră și sporirea siguranței rutiere. Trebuie să ajungem la un nivel egal de dezvoltare între diversele țări și asta înseamnă să ajungem la un echilibru în domeniul transporturilor. E nevoie și de o armonizare a legislației în domeniu pentru a conecta cu adevărat diversele regiuni, pentru că în ziua de astăzi există foarte multe exemple de uh, probleme de interconectare la nivel transfrontalier și tocmai dacă facem investiții în aceste conexiuni transfrontaliere, transportul ar fi mult mai ieftin și mai eficient. În raportul dumneavoastră e foarte bine că ați vorbit despre transporturile multimodale uh, pe transportul fluvial și în porturi. Acest element este absolut esențial pentru dezvoltarea porturilor și a, a uh, trenului, bineînțeles, pentru că sistemul feroviar este utilizat pentru a ajunge până în porturi. Aș vrea să mulțumesc domnului Poreba pentru că a arătat că pentru o mai mare interconectare e nevoie de o abordare la nivel macro-regional. Și dincolo de acea macro-regiune baltico-ionică, avem nevoie și de o macro-regiune alpină care începe să fie dezbătută acum la câteva comisii de aici de la Parlament. Și în încheiere, domnule președinte, pentru că nu vreau uh, să mă extind prea mult, trebuie să menținem și să conservăm infrastructurile deja existente. Dar avem nevoie și de transparență în ceea ce privește implementarea legislației europene în domeniul mediului. Să nu uităm uh, aici uh, directiva Natura 2000. Mulțumesc! Doamna Lukașevska. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Poreba, vreau să vă felicit pentru documentul uh, pe care l-ați elaborat. Știm că este un raport foarte important pentru că atrage atenția asupra mai multor probleme. În primul rând, asupra problemelor de conectivitate în această parte a Europei. Știm cu toții că infrastructura este esențială pentru dezvoltare, dar uh, infrastructura singură nu este suficientă pentru a garanta dezvoltarea, indiferent că e vorba de transportul uh, rutier, uh, feroviar sau maritim. Avem nevoie de un mediu de afaceri, de un sistem de uh, fiscalitate adecvat, de investiții care să țină cont de mediu și așa mai departe. Toate aceste aspecte ar trebui să nu le lăsăm deoparte. Dacă vorbim acum despre coridoarele de transport, care sunt importante cu atât mai mult cu cât trec prin mai multe state membre. În astfel de situații ne dăm seama cât de important este să garantăm că uh, toate statele membre și guvernele lor respective pleacă de la premiza că aceste coridoare sunt la fel de importante pentru toate țările, pentru Polonia, Republica Cehă sau România. Însă, atunci când uh, e vorba de coridoare care trec, de exemplu, prin Polonia și raportorul locuiește în aceeași parte a Poloniei. Știm, de exemplu, că Via Carpatia este foarte importantă și Polonia înțelege foarte bine acest lucru, însă mă întreb dacă și celelalte state membre acordă aceeași prioritate acestor proiecte. Cred că ar trebui să clarificăm aceste priorități. Și încă un comentariu. Fostul guvern uh, polonez a fost uh, deseori criticat, chiar și de raportor, pentru că implementau foarte încet uh, toate măsurile referitoare la Via Carpatia. Însă, în acest proces era nevoie de mai multe avize, în special din punctul de vedere al mediului, era nevoie de evaluări uh, de mediu și iată de ce s-a ajuns la întârziere în implementarea acestui proiect în trecut. Cred că înțelegem cu toții, toți cei care locuim în acea regiune, cât de important este să garantăm că atunci când avem o anumită investiție, investiție, să înțelegem că există foarte multe elemente implicate în acest proces și că procedurile trebuie respectate ca atare. De exemplu, în cazul Via Carpatia, recent s-au obținut toate avizele de mediu deci acum totul este în mâinile guvernului polonez pentru a face lobby pentru acest proiect, pentru a vorbi cu alte guverne, astfel încât uh, acest proiect să fie implementat cât mai repede cu putință. E clar că toate documentele și toate textele care vorbesc despre astfel de probleme, de exemplu, um, nivelul de implementare a investițiilor, utilizarea optimă a fondurilor disponibile, toate aceste texte, bineînțeles că trebuie să aibă undă verde din partea noastră. Comisia de Transporturi este una din comisiile cele mai mari aici la Parlamentul European, așa că e păcat că avem atât de puțini membri prezenți din țările din regiune însă sper că absența lor astăzi la dezbatere să nu facă ca textul să nu fie susținut îndeajuns. Și încă un comentariu, pentru că ați vorbit despre strategii macroregionale, în special pentru regiunea Via Carpatia. Această strategie macroregională este esențială. S-a vorbit deseori aici la Parlament uh, despre această strategie și cred că ar trebui să spunem cu claritate că atunci când se creează o strategie, asta nu înseamnă automat că vom avea și mai multe fonduri pentru acea strategie. Unul din antevorbitorii mei spunea că o strategie macro-regională înseamnă o mai bună utilizare a fondurilor existente și o mai mare compatibilitate între strategiile diverselor state membre. Așa că um, sper ca um, proiectele să fie cu adevărat promovate și implementate până la capăt și sper ca acele țări care au o infrastructură bună să rămână aproape de investitori și să creeze um, cadrul necesar, pentru că altfel niciun proiect nu poate avea succes, chiar dacă există infrastructura. Este o situație la care trebuie să fim foarte atenți. Și încă un comentariu pe care aș dori să-l fac. Și cu aceasta închei cu adevărat discursul meu, domnule președinte. Cred că ar trebui să ne centrăm mai mult în acest text uh, pe partea feroviară, pentru că transportul feroviar reprezintă uh, o parte importantă, aduce multe beneficii pentru mediu și cred că ar trebui să-l susținem. Mulțumesc foarte mult. M-am adăugat și eu pe lista de vorbitori pentru că am două chestiuni la care vreau să mă refer. Dunărea. Acum 30 de ani era uh, cel mai mare vis al europenilor pe vremurile cortinei de fier să poți ajunge de la Rotterdam până uh, la în România. De aceea s-a și construit un canal în Germania, ulterior un ministru al transporturilor spunând că a fost cea mai mare prostie după turnul Babel. De ce? Pentru că 80% din transportul pe căi navigabile are loc pe Rin, Um, visul de a-l extinde a existat de mult și în Bavaria s-a susținut mult, uh, mult această idee, dar până și acolo acum s-a renunțat la această chestiune. În Austria încă nu cred că se poate <clears throat> implementa, pentru că Dunărea este navigabilă, dar nu pentru toate embarcațiunile mari. Și, și prognozele pentru canalul Rin-Main-Dunăre, dacă ar fi atinse astăzi numai în proporție de 10%, ar fi un mare progres, însă nu atingem nici măcar acești 10%. De aceea a fost un dezastru această construcție, unde s-au cheltuit foarte mulți bani, dar nu s-a adus niciun fel de eficiență. De aceea trebuie să vedem unde cheltuim fondurile, pentru că nu avem prea multe și trebuie să le prioritizăm. În al doilea rând, uh, este un exemplu pozitiv, pentru că se spune că lipsește cooperarea, însă iată că uh, țările, Polonia, Slovacia, Ungaria, Croația și Slovenia, s-au unit și vreau, vor să construiască coridorul numărul 11 pentru căi ferate. Iată, deci, un exemplu de la Marea Baltică până la Marea Adriatică, care traversează toate aceste nouă țări poate fi cofinanțat cu până la 85% cu mijloace din fondul de coeziune, un avantaj enorm unde participarea statelor la cofinanțare este mult mai mare pentru alte proiecte. Comisia ar trebui să ia poziție vis-a-vis -vis de acest proiect, domnul Reuter va vorbi ulterior, și iată ar uh, face și legătura, pentru că traversează și Polonia și ar face legătura și cu Rail Baltica. Și, practic, am avea o legătură excelentă până la Tallinn. Este un exemplu extraordinar pe rute existente unde nu trebuie construite tunele sau alte elemente mari de infrastructură. Pe anumite porțiuni ar trebui electrificată uh, linia fer- <clears throat> ferată și ar crea o legătură nu doar cu Uh, portul Copa, pentru că portul Copa cooperează cu alte cinci uh, uh, porturi. Pentru că s-a ajuns la concluzia că nu se mai dorește o competiție între aceste porturi s-au uh, pus în comun astfel pentru o colaborare cinci porturi din trei țări, deci un exemplu extraordinar. Și această cooperare între porturi și legătura cu noile state membre ar fi un proiect extraordinar și m-aș bucura dacă acest demers ar fi susținut și ar putea fi inclus și ca amendament, pentru că este un exemplu în care <clears throat> statele s-au uh, unit, uh, pun accentul pe Uh, căile ferate și iată, îți face legătura și cu navigația. Uh, am să dau acum cuvântul domnului Reuters din partea Comisiei. Chairman, honorable members, the Commission welcomes the report of Mr. Perez. Mulțumesc, Domnule președinte, raportul domnului Poreva vorbește despre problemele accesibilității și a transportului în Europa Centrală și de Est. Așa cum arăta domnul Telișca, multe dintre provocările în ceea ce privește investițiile în transporturi sunt comune pentru toate statele membre. Totuși, raportul aduce o perspectivă foarte utilă pentru această regiune atunci când există infrastructura, dar parametrii tehnici nu sunt la înălțimea așteptărilor. Europa trebuie să rezolve aceste provocări, în special în cadrul politicii de coeziune. În actuala perioadă de programare am oferit soluții mult mai potrivite pentru aceste probleme, nu doar prin fonduri de investiții uh, structurale, ci și uh, prin uh, transferuri din fondurile regionale și pe, aceasta pentru a asigura o valoare adăugată, în special la nivel transfrontalier și pe transportul feroviar și maritim. Așa cum arăta doamna comisar Bulț uh, ieri seară, uh, până acum am avut uh, succes cu aceste proiecte. Statele membre s-au prezentat deja în primul apel de proiecte, iar la cel de-al doilea apel, care acum se află în fază de evaluare, fondurile vor fi alocate din nou pentru proiecte cu valoare adăugată foarte ridicată. Proiectele CEF, de exemplu, care sunt susținute pentru proiecte transfrontaliere. Criteriile de eligibilitate se referă în mod specific la secțiunile transfrontaliere și acest lucru va fi inclus și pentru revizuirea TNT și pentru următoarea perioadă de programare. Mai mult decât atât, coordonarea planurilor naționale a fost întărită și uh, coridoarele sunt esențiale pentru implementarea acestei strategii. Există mai multe coridoare, uh, printre care, de exemplu, Baltic, uh, Marea Adriatică și uh, coridorul către Marea uh, Nordului, toate aceste coridoare au crescut, practic, uh, coordonarea între statele membre. De asemenea, uh, coridorul Rin-Dunăre. Din uh, punct de vedere european s-au inclus niște cerințe în ceea ce privește criteriile operaționale pentru fiecare coridor în parte. Aceasta pentru a avea o planificare mult mai performantă până la revizuirea din 2023. După cum ați văzut, infrastructura de transporturi și modalitățile de transport sunt încă dezechilibrate. Fondurile publice merg în special pe partea transportului rutier. Comisia dorește să promoveze și celelalte modalități de transport și să se țină cont de obiectivele referitoare la schimbarea climatică. O nouă oportunitate ar putea fi schemele financiare din cadrul CEF și EFSI, așa cum s-a arătat la întâlnirea de ieri seară cu doamna comisar. Un ultim comentariu. Există în continuare mai multe ambuteiaje în ceea ce privește problemele administrative și legislative, un lucru care este foarte complex pentru proiectele de transport. Comisia lucrează la ora actuală pentru a putea elimina toate aceste probleme și pentru a genera și mai multe investiții în sectorul transporturilor. Salutăm acest raport și sperăm să lucrăm împreună foarte bine Bineînțeles, uh, vom veni la dezbaterile dumneavoastră ulterioare înainte de votarea acestui raport. Mulțumesc, domnule Hoiters, iar acum pe final încă o dată raportorul. Ja bardzo chcę podziękować przede wszystkim za... Aș dori vă mulțumesc în primul rând pentru toate comentariile și observațiile pe care le-ați făcut. Așa cum vă spuneam, este prima prezentare a proiectului meu de raport și, evident, în următoarele săptămâni vom avea ocazia să colaborăm pentru a elabora versiunea finală. Pentru ca aceasta să corespundă cât se poate de mult și așteptărilor dumneavoastră. Așa cum vă spuneam, tratez documentul ca pe unul uh, care ar putea, putea deveni unul strategic pentru Parlament, Comisie, Consiliu, astfel încât, în primul rând, să putem defini unele obiective pentru Europa Centrală și de Est, dar și pentru Uniunea Europeană în ansamblu, în domeniul transporturilor, și să propunem mecanisme și soluții care să susțină uh, dezvoltarea transporturilor în această parte din Europa. Aș dori să îi mulțumesc domnului Dali pentru faptul că mi-a tras atenția și asupra direcției uh, de dezvoltare nord-sud în, în domeniul transporturilor în Europa. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei Țapardel, care s-a referit la o chestiune extrem de importantă care trebuie inclusă în raport. Mulțumesc pentru faptul că ați menționat îmbunătățirea procedurilor de autorizare care deseori blochează uh, dezvoltarea infrastructurii de transport în țara mea, dar și în multe alte țări din Europa Centrală și de Est. Aș uh, putea să mă contrazic cu domnul Tilicica, dar uh, dânsul a plecat, pentru că am spus în prezentarea mea inițială, în mod foarte clar, că securitatea și siguranța reprezintă unul dintre aspectele cele mai importante pentru accelerarea sectorului transporturilor în Uniunea Europeană. Să desigur și comentariile făcute de dânsul vor fi tratate ca fiind deosebit de constructive pentru că și eu sunt uh, în favoarea cooperării. Așadar, va include și comentariile dânsului în raportul meu. Doamnei Croț, aș dori să îi mulțumesc pentru includerea cooperării macroregionale în contextul dezvoltării infrastructurii de transport. Trebuie să existe un cod de bune practici într-o serie întreagă de domenii, inclusiv în domeniul transporturilor. Și cred că trimiterea la aceste strategii și fructificarea acestora ar trebui să se facă plecând de la experiențele deja acumulate. Dana Lucaceva, sunt ultima persoană care să doresc să dezbată probleme interne din Polonia acum. Deci, vorbesc despre Via Carpatia în raportul meu. Părerea mea este bine cunoscută, se puteau face mult mai multe, dar vă pot spune că, într-adevăr, sunt de acord că fără o cooperare între diferitele țări implicate în proiectul Via Carpația, construcția străzii va fi imposibilă sau cel puțin foarte dificilă. Și mă bucură faptul că în ultimele luni și săptămâni cooperarea instituțională s-a îmbunătățit. A existat o declarație semnată de ministrii transporturilor din toate țările de pe această rută via Carpatia. Acordul a fost semnat la Varșovia la inițiativa noului guvern polonez, iar ministrii transporturilor au semnat o declarație politică pentru că pentru țările lor această șosea este de importanță strategică. Eu cred că este un pas foarte important construirea acestei uh, șosele și îmbunătățirea cooperării, care însă se bazează pe voință politică care trebuie demonstrată. Aș dori de asemenea să mulțumesc domnului președinte pentru că aveți dreptate cooperarea între țări și în domeniul portuar și dezvoltarea cooperării în domeniul uh, maritim este de asemenea esențial, esențială și se încadrează de asemenea și într o strategie europeană. Astfel de proiecte întotdeauna vor fi susținute de Parlament, de Comisie, sper. În raportul meu voi acorda atenție și a, a, acestui tip de inițiative pentru a arăta um, și bune exemple în dezvoltarea sectorului transporturilor în Uniunea Europeană. În ceea ce privește căile ferate, vreau să subliniez încă o dată. Dacă considerați că căile ferate sau transportul feroviar nu au fost uh, suficient subliniate, vom putea rediscuta acest lucru. Dar uh, eu consider că infrastructura feroviară reprezintă uh, un element esențial pentru dezvoltarea oricărei țări, fără de care nicio țară nu se poate dezvolta. Și mă bucur uh, că proiectul Rail Baltica a demarat, dar trebuie să existe șanse reale de promovare și trebuie să se înregistreze și progrese. Mă voi concentra mai mult și pe uh, legăturile sau interconectorii feroviari. Mulțumesc uh, pentru acest uh, schimb de opinii uh, cu ocazia primei prezentări a proiectului meu de raport și sunt încrezător că cu toții vom putea contribui la acest raport pentru a-l face un document strategic pentru a ajuta la dezvoltarea sectorului transporturilor și în um, Europa Centrală și de Est. Mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor este 2 iunie, ora 18. Astfel e a sfârșit reuniunea noastră în această dimineață și ne revedem la orele 15.